Buenos días. Good day, everybody, dear colleagues. If you don't mind. Bună ziua, dragi colegi. Cred că putem începe. Avem o zi foarte încărcată atât astăzi cât și mâine. Sesiunile de Dimineața și de după masă sunt foarte încărcate. Haideți să adoptăm în primul rând ordinea de zi. Vor avea loc câteva modificări a ordinii de zi de astăzi. Începem întâlnirea cu punctul 16 despre uh, viză. Domnul raportor Augustin Dias de Mera Garcia ne va ține prezentarea în câteva minute. Apoi punctul 3 va urma după acest punct. Bine ați venit, domnule ministru. Îl avem alături de noi pe ministrul care reprezintă președinția daneză pentru a ne prezenta concluziile acestui semestru și dacă nu există obiecții, adoptăm uh, ordinea de zi în această formă și acum trecem la comunicările președintelui. În primul rând, situația negocierilor pentru regulamentul Dublin. Doamna Cecilia Wikström se ocupă de Dublin 2. Ați dori să ne uh, spuneți câteva lucruri despre situația actuală? Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat această ocazie să discut cu dumneavoastră progresul sau lipsa progresului pe marginea a uh, regulamentului Dublin 2. Primul dialog tripartit uh, a, a avut loc deja ieri, am negociat cam șase ore și aș dori să vă Uh, aduc aminte de ultima întâlnire a Consiliului de Ministri de la Luxemburg, și impresia generală, dacă este să fiu sinceră, este că, de fapt, Consiliul nu își dorește să uh, negocieze. Cred că nu-și mai doresc decizie din partea Parlamentului. Ar dori să revină în zilele uh, în care Consiliul era cel care stabilea agenda și Parlamentul trebuia să accepte agenda stabilită de Consiliu. Ei bine, situația s-a modificat și codecizie înseamnă negociere. Ambele părți trebuie să uh, facă eforturi pentru a veni în întâmpinarea celelalte părți. Și văd că și Silvi este aici, unul din raportorul din uh, Umbra. Am cooperat foarte bine cu raportorii din Umbra, am încercat să facem uh, progrese pe marginea acestui dosar și cred că a venit momentul să încheiem acest dosar care este deschis deja din 1999. Uh, Atunci avusese loc întâlnirea de la Tampere, unde uh, am decis că avem nevoie de un sistem comun de azil european. Am tot eșuat din 1999 până acum și acum solidaritatea ca și cuvânt, nu mai are niciun înțeles. Și până acum, nu, cred că nimeni nu a înțeles ce înseamnă într-adevăr să negociezi, să ajungi la un compromis, să îți asumi responsab- o responsabilitate. Deci, după șase ore de negocieri ieri, noi renunțasem la foarte multe lucruri, am avut un pachet larg, am dat dovadă de voința de a face compromisuri, punctul în suspensie a rămas fusese legat de minorii neînsoțiți. Și este vorba de un lucru foarte clar. Nu ne dorim ca acești copii să fie trimiți dintr-un, să fie trimiși dintr-un stat în altul. Ne dorim să le asigurăm drepturile. Și, în general, am avut o atitudine cuprinzătoare față de tot acest pachet și trebuie să spun că este un eșec pentru noi toți. Nimeni nu are de câștigat în urma acestei situații. Acum, um, președinția daneză va discuta acest dosar în Coreper mâine Va rămâne de văzut dacă propunerea daneză va fi acceptată sau nu. Să nu trebuie să uităm că totul, s-a, totul reflectă cele întâmplate la întâlnirea de la Luxemburg. Este uh, trist faptul că nu mai avem un spirit paneuropean. Avem nevoie de un uh, asemenea spirit și solidaritatea trebuie să însemne ceva și în viața cotidiană, în practică. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Wikström, pentru această prezentare scurtă, dar uh, în același timp intensă și dramatică a uh, negocierilor pe marginea acestui dosar, pachetul legat de azil în cadrul regulamentului Dublin 2. Poate vom auzi mai multe lucruri despre acest lucru și în prezentarea președinției daneze. Și cred că vom avea și timp necesar pentru a discuta acest punct. Acum, haideți să vedem care este situația în legătură cu directiva de uh, primire din partea domnului raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, Eu am o părere diferită față de cele spuse de colega noastră înainte. Uh, eu consider că Consiliul, prin ambasadorul uh, Nicholson, a, a făcut eforturi mari pentru a veni în întâmpinarea poziției noastre. Acest lucru a fost evident în urma unei întâlniri uh, pe care am avut-o deja ieri seara, unde am ajuns la un acord în principiu. Și, după cum a spus uh, Cecilia, acest lucru înseamnă că Coreperul va da președinției daneze un mandat suficient de puternic pentru a rezolva acest dosar. Parlamentul a cerut statelor membre să analizeze fiecare solicitare de azil și pentru acest lucru, desigur, este nevoie de un mandat în cadrul președinției daneze. Și știm foarte bine că domnul ambasador Mikkelsen este capabil pentru a rezolva această problemă. În legătură cu accesul pe piața de muncă, este prevăzut o perioadă maximă de 9 luni din momentul în care a fost înaintată solicitarea de azil. Apoi un alt punct, statele, statele membre ar trebui să facă o evaluare, ținând seama de, un, de unele criterii uh, realiste, Apoi, dacă uh, Coreperul poate accepta toate aceste uh, puncte mâine, atunci pe data de 27, de, deci, încă în cadrul președinției daneze, am avea un uh, trilog, ocazie cu care am putea să încheiem acest dosar. Drept urmare, aș dori să mulțumesc președinției daneze și ambasadorului Nicholson și echipei sale pentru eforturile considerabile pe care le depun. Și ieri, grupul politic PP, GUE și liberalii au uh, făcut și ei un efort uh, suplimentar pentru a ne apropia pozițiile. Domnul președinte, văd că domnul, doamna Jimenez Pesaril ar, ar dori să spună ceva în legătură cu acest punct. Nu, dacă îmi permiteți, în legătură cu un alt punct. Am dorit, domnul președinte, eventual puteți să luați cuvântul puțin mai târziu? Domnul ministru danez va lua cuvântul la uh, ora 9.30 și apoi vom trece la punctul de care se ocupă domnul Diaz de Meira. Și aș dori să mă refer acum la acest punct. Neco- Este vorba de uh, revizuirea regulamentului 539 pe 2009 referitor la viză pentru resortisanții din țări uh, terțe și domnul raportorul, domnul raportor uh, ne va prezenta rezultatele negocierilor care au avut loc în uh, iunie și ne va spune cât de departe s-a ajuns cu acest raport. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule ministru, dragi colegi. Aș dori să încep prin a spune că am apărat mandatul care mi-a fost conferit de Comisia Libe am apărat acest mandat cu hotărâre. Și aș dori să încep prin a mulțumi colegilor mei, raportorii din umbră, pentru sprijinul pe care mi l-au acordat în cadrul acestui uh, proces. În plus, aș dori să Mulțumesc reprezentanților Comisiei și reprezentanților Consiliului pentru buna voință de care au dat dovaie pentru a ajunge la consens în legătură cu câteva puncte. După cum a spus domnul președinte, au avut uh, loc, au avut loc trei triloguri, mai multe întâlniri tehnice, tocmai pentru a alinia pozițiile um, diferitelor instituții. În urma acestor întâlniri, pot să spun că am uh, avansat destul de bine cu aceste negocieri. Cred că există un numitor comun, mai ales când vine vorba de mecanismul de suspendare a acestor vize. În acest moment, cea mai mare controversă se leagă de natura automată a acestor uh, măsuri. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru eforturile pe care le-au făcut, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru uh, eforturile depuse și președinției daneze. Aș dori să le mulțumesc în mod special pentru faptul că au recunoscut că există necesitatea de a introduce un anumit grad de uh, automatism în, uh, în aceste măsuri. După cum am spus, ne concentrăm în acest moment pe aspectul de reciprocitate și mai ales pe pe trei puncte. Natura specifică a reciprocității, mecanismul legislativ care ar trebui să fie introdus și termenul limită de la care să intră în vigoare mecanismul uh, de automatism. În legătură cu primul uh, punct, Comisia noastră și Parlamentul European apără uh, poziția conform căreia reciprocitatea să fie una provizorie, pentru ca astfel Comisia să poată iniția discuții cu state terțe. Dacă reciprocitatea este să devină permanentă, atunci uh, Cred că există, atunci cred că există uh, unanimitate între cele trei uh, instituții din acest punct de vedere. Deci o introducere uh, permanentă este legată foarte strâns de o procedură legală care trebuie să fie urmată. Pentru a reintroduce măsuri provizorii, noi ne dorim acte delegate. Pe de altă parte, Consiliul și Comisia apără în continuare în procedura comitologiei și și-ar dori o comisie, o declarație din partea comisiei care ar, uh, ar permite o influență mai mare din partea Parlamentului. Există un acord comun între cele instituții în sensul uh, unei proceduri legislative ordinare pentru definirea anexelor. În momentul în care anexele sunt modificate, în acest moment există două anexe la acest regulament. Într-o anexă sunt statele pentru care este nevoie de viză și o anexă cu state care nu au nevoie de viză. Și dacă ar fi să analizați ultima propunere făcută de Parlament, ați vedea că ne gândim la o a treia anexă unde să se regăsească statele pentru care ar fi nevoie de o viză provizorie și apoi și aspectul legat de reciprocitate. Din păcate nu există aici un uh, acord. Ultima propunere a Parlamentului uh, European se referă la un termen de 180 de zile, de 6 luni, până când să se ajungă la, acest, la această reciprocitate. Uh, Um, comisia uh, preferă un termen între 1 și 8, între un an până la un an și jumătate, Consiliul preferă un termen de 2 ani. Nu cred că vom ajunge la o poziție definitivă până când nu vom hotărâ care este procedura legislativă pe care o vom urma, pentru că perioadele respective vor varia în funcție de procedura legislativă urmată. Parlamentul uh, European și-a dorit dintotdeauna și dorește și acum un răspuns cât mai rapid. Uh, astfel înțelegem noi că ar trebui să funcționeze reciprocitatea. Probabil că pe data de 26 iunie vom avea o nouă întâlnire tehnică nu, de fapt înaintea datei de 26 iunie și pe data de 26 iunie va avea loc ultimul trilog din cadrul președinției daneză. Deci, um, nu știu dacă mă auziți, dacă mă ascultați, domnule ministru, spuneam că Parlamentul European a depus eforturi considerabile în cadrul acestor negocieri și, în mod evident, în cadrul președinției daneze, ne-am dorit ca și dumneavoastră să faceți concesiile necesare pentru ca pe data de 26 iunie să avem un acord final. Cred că ar fi un lucru foarte bun dacă s-ar întâmpla acest lucru. Știm ce s-a întâmplat uh, săptămâna trecută când ați uh, înlocuit temeiul juridic pentru acordul uh, Schengen și poate ar fi foarte bine dacă ați uh, transmite un mesaj Parlamentului uh, uh, European fiind de acord cu aceste modificări pentru regulamentul 539 din 2009. În rest, vă urez toate cele bune pentru următoarea perioadă. Vă mulțumesc, domnule Tias de Mera, pentru că ne-ați uh, prezentat situația legată de revizuirea regulamentului pentru viză. Cred că acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi și vom da cuvântul ministrului danez, care reprezintă președinția actuală. Deci trecem la punctul 3. În primul rând, bine ați venit, domnule Morten Botskov, pentru a ne prezenta concluziile președinției daneze în domeniul justiției și uh, afacerilor interne. S-au întâmplat foarte multe lucruri, mai ales în ultimele luni și sunt sigur că vom avea și ocazia de a discuta pachetul Schengen. Aveți cuvântul, domnule Boțcov. Tusind tak for det, øh, formand. Og må jeg ikke, inden jeg går i gang med min tale, bare Øh, sige tak øh, Mulțumesc. Înainte de a începe discursul, uh, permiteți-mi să vă mulțumesc pentru toate comentariile bune făcute la adresa președinției. Așadar, în numele întregii echipe a președinției daneze, uh, vreau să vă spun că și noi gândim la fel. Am colaborat foarte bine cu uh, Parlamentul European deși au existat uh, diferențe de opinii. Dar, până la urmă, uh, colaborarea a fost foarte bună între președinție și Parlament și asta este uh, motorul, să spun, pentru dosarele noastre în discuție. Dar o să revin la acest punct mai târziu. Așadar, dragi colegi, stimați deputați, în ultima lună am avut uh, foarte multe de, de lucru, am avut uh, negocieri foarte bune, constructive, la toate nivelurile. Recent, diferențele de opinie privind uh, mecanismul de evaluare a spațiului Schengen a atras atenția pentru că există diferențe de opinie între Consiliu și Parlament. Și e, e păcat Au avut loc uh, discuții uh, în comisii, în uh, plenară și s-au adus critici. Totuși am să mă concentrez pe toate celelalte aspecte pe care le avem de fapt în comun, pentru că, așa cum am auzit deja astăzi, există o serie de rezultate bune pe care, la care am ajuns și o să le uh, enumăr. Uh, Uh, domeniul azilului este într-adevăr una dintre aceste zone, deci un succes pentru președinția daneză. Am uh, lucrat, uh, susținut, pentru a crea un sistem de azil în care fiecare cetățean să fie eligibil pentru azil și să beneficieze de protecție. Am dorit și ne-am străduit să oferim solicitanților garanțiile juridice fiind uh, conștienți în mod special de solicitanții vulnerabili. Și uh, am speranțe serioase în ceea ce privește Convenția Dublin și uh, regulamentul uh, respectiv. Așa cum ați văzut uh, și aseară, au avut uh, loc negocieri pe marginea acestor două propuneri foarte importante. Și sunt convins că negocierile merg pe calea cea bună și ne apropiem de o soluție bună. Mai profit de ocazie ca să vă mulțumesc pentru negocierile și discuțiile foarte constructive pe care le-am avut cu dumneavoastră în legătură cu propunerile individuale. Abordarea deschisă și spiritul constructiv de care ați dat dovadă au produs deja rezultate și încă din martie am adoptat o serie de norme privind subvențiile economice pentru uh, relocalizarea uh, solicitanților și azilanților și pentru a rezolva aceste eforturi de relocare. Așadar, eh, am început negocierile în ceea ce privește procedura în domeniul azilului. Dar aici eh, nu este vorba doar de a continua negocierea privind drepturile acestor persoane, ci dorim să creăm o adevărată solidaritate în și între statele membre vis-a-vis -vis de cele care sunt eh, confruntate cu presiuni majore. Și acum câteva luni am fost uh, exact aici, în același scaun în fața dumneavoastră și am arătat că, uh, într-adevăr, este o problemă pentru anumite state membre, dar solidaritatea ne uh, îndeamnă să găsim împreună o soluție. Și statele membre au confirmat această idee prin adoptarea unui set de concluzii ale Consiliului cu privire la solidaritate. Deci asta s-a întâmplat în martie. E bine, cred că aceste concluzii ale Consiliului reprezintă un semnal important atât între noi cât și uh, înspre lumea din afară despre felul în care statele membre uh, lucrează și sunt solidare unele cu altele. Trebuie să punem în aplicare așadar aceste obiective menționate în concluziile Consiliului și uh, Aici vreau să vă vorbesc despre negocierile pe care le-am avut uh, cu uh, Parlamentul în legătură cu uh, regulamentul privind vizele. Negocierile au debutat în luna mai și continuă, merg bine mulțumită atitudinii pragmatice a tuturor părților implicate. Noua clauză privind protecția și mecanismul de asistență reciprocă în cadrul Uniunii vor fi mai puternice. Există un anumit dosar care, după părerea mea, ar trebui să atragă mai multă atenție și este vorba de victimele, deci negocierea pachetului privind victimele în materie penală. Asta a fost o prioritate a președinției daneze. Am purtat negocieri intense cu privire la această directivă cu Parlamentul European și doresc să mulțumesc Parlamentului pentru uh, excelenta colaborare de care a dat dovadă. Nu e niciun secret faptul că Parlamentul și Consiliul au avut păreri diferite la începutul negocierilor. Totuși, cred că am reușit să ajungem la un rezultat bun în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. Mai există un dosar în care Consiliul și Parlamentul au uh, obținut rezultate bune și anume în uh, directiva privind uh, atacurile la adresa sistemelor informatice. Am avut un acord preliminar cu privire la un uh, text de compromis e, și acesta va fi prezentat coreperului astfel încât Uh, dosarul să revină la Parlament uh, în vederea adoptării. Așadar, doresc să mulțumesc Parlamentului pentru colaborarea excelentă în acest dosar, care reprezintă într-adevăr un pas important în eforturile noastre de combatere a delictelor informatice. Apoi, vreau să vorbesc despre acordul uh, cu Statele Unite în ceea ce privește transferul de informații din registrul cu numele pasagerilor, registrul PNR. După părerea noastră, nu există niciun strop de îndoială că doar pornind de la, de la o colaborare foarte strânsă vom reuși să combatem această amenințare pentru noi toți. Asta este adevărat și pentru Uniunea Europeană, dar evident și pentru Statele Unite. Și, cum ziceam, nu e niciun fel de îndoială că aceste informații din registrul uh, cu numele pasagerilor. Este, aceste informații sunt deosebit de importante pentru toate agențiile de, și organele de aplicare a legii. Avem uh, o serie întreagă de exemple de astfel de, de amenințări și Știm că unii deputați din comisia dumneavoastră au fost oarecum sceptici cu privire la acest uh, schimb de informații dar cred că acordul a creat un echilibru între protecția datelor pe de o parte și uh, combaterea uh, acestor uh, infracțiuni de nivel internațional. În același timp, și companiile aeriene primesc garanțiile pe care și le-au dorit. Apoi, directiva propusă cu privire la dreptul la consiliere juridică. E bine, am avut uh, negocieri intense pe parcursul președinției daneze pe marginea acestui dosar și uh, nu e niciun secret că negocierile au fost foarte dificile uh, și discuțiile, dar am reușit la începutul lunii iunie să ajungem la, în Consiliu la un text de compromis care va forma baza negocierilor ulterioare cu Parlamentul European. Și știu că colegii ciprioți Eh, așteaptă cu nerăbdare să demareze aceste negocieri foarte importante. Mai există încă un lucru și știu că este considerat foarte important, în special de către membrii Comisiei dumneavoastră. E vorba de normele de protecție a datelor. Avem aici două eh, norme legislative noi, care au fost eh, prezentate pe 25 ianuarie anul curent și din această cauză am avut un timp destul de, de, de limitat pentru a negocia aceste două propuneri foarte ample pe parcursul președinției daneze. Totuși, negocierile pe care le-am avut deja au fost foarte cuprinzătoare, foarte bune și, într-adevăr, am constatat că este foarte greu să găsești un alt uh, act legislativ care să afecteze atât de mulți cetățeni, întreprinderi eh, din Uniunea Europeană. Și din această cauză eh, există eh, niște aspecte politice legate de, de evident de acest dosar și vor avea negocieri la începutul unui, la începutul acestei luni, mă scuzați. Eh, s-a dovedit un angajament foarte puternic aici din partea statelor membre și a Comisiei și sunt convins că negocierile ulterioare vor reuși să eh, dea rezultate bune pentru cetățenii europeni. Eh, o altă prioritate a președinției noastre a fost prevenirea și combaterea migrației ilegale pe baza unei politici de returnare, de repatriere Uh, efectivă și eficace cu respectarea obligațiilor internaționale și a demnității uh, umane. Totuși trebuie să combatem uh, în mod eficace această migrație ilegală și să facem față acelor provocări legate de faptul că persoanele respective, ale căror solicitări nu au fost acceptate, refuză să părăsească teritoriul comunitar. Deci avem o serie întreagă de, de probleme aici. Prioritatea absolută o reprezintă frontiera turco-greacă și este nevoie de o colaborare mai bună, să zicem, cum mai consolidată între Uniunea Europeană și Turcia în acest domeniu. Colaborarea trebuie să se refere la controlul frontierelor, inclusiv a securitatea, combaterea terorismului și a criminalității organizate. E, și în cadrul acestei colaborări, sperăm că Comisia și Turcia vor reuși în curând să semneze un tratat de readmitere sau repatriere între Turcia și Uniunea Europeană. E bine, acest acord reprezintă o prioritate pentru Consiliu, deoarece este un element foarte important într-o mai bună gestionare a migrației, evident și în avantajul Greciei. Apoi mai există și alte inițiative și domenii de interes pentru Parlament. Concluziile Uh, Consiliului privind stabilirea unei uh, alianțe globale pentru a combate abuzul sexual la adresa copiilor pe internet. Ei bine, uh, ideea este ca această alianță sau acest parteneriat să întărească legătura cu țările terțe în acest domeniu foarte important și foarte grav. Apoi, strategia adoptată de Consiliu în iunie cu privire la combaterea traficului de Uh, droguri. Uh, deci, iată, într-adevăr, uh, o serie de, de, de aspecte asupra cărora vor trebui să ne concentrăm legate de, drog, de droguri. Dependența, noile droguri care apar. Mai doresc să menționez și concluziile adoptate în luna mai cu privire la deradicalizare uh, menite să consolideze, să întărească eforturile noastre uh, pentru a mm, face oamenii să nu adopte atitudini extremiste. Aceasta reprezintă în continuare una dintre prioritățile uh, organelor de aplicare a legii în Uniunea Europeană. Și profit de această ocazie ca, în numele Consiliului, să vă spun că salut faptul că Parlamentul European a creat o comisie specială care, printre alte lucruri, se ocupă și de combaterea criminalității organizate și a spălării banilor. Consiliul uh, așteaptă cu nerăbdare să colaboreze în mod constructiv cu Parlamentul pe această temă. Ne-a făcut uh, plăcere și ne-am bucurat foarte mult uh, să uh, Uh, lucrez, să lucrăm cu Parlamentul și eu special în calitatea mea de uh, președinte. Uh, numărul și amploarea temelor pe care le-am discutat a fost la fel de mare și de amplu precum ne-am așteptat la începutul președinției daneze. Dar, împreună, cred că am reușit să rezolvăm multe dintre probleme și am uh, adoptat uh, o serie întreagă de acte, uh, lucru care a necesitat un efort, cunoștințe și competențe serioase din ambele părți. Am început mi-am uh, început mandatul meu în cadrul președinției daneze cu multă uh, umilitate și vreau să vă spun că lucrurile nu uh, s-au uh, schimbat. Trebuie într-adevăr să lucrăm cu dăruire în avantajul cetățenilor europeni. În curând o să predau uh, ștafeta colegilor uh, ciprioți și uh, știu că colaborarea dintre Consiliu și Parlament este cheia eh, progresului în Europa. Sunt eh, convins că este nevoie de o astfel de colaborare în, eh, în Uniunea Europeană, în, cu deplina respectare a dispozițiilor tratatului. La sfârșitul lunii, rolul meu în cadrul Consiliului se va micșora Uh, serios, dar uh, aștept să colaborez uh, la fel de bine în continuare cu Parlamentul European în general și cu Comisia dumneavoastră în special. Mi-a făcut literalmente plăcere, am abordat foarte multe aspecte am, și cred că am găsit uh, soluții practice. Și așa, cu toată modestia, cred că putem să ne felicităm reciproc uh, pentru aceste rezultate. Așadar, vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și pentru atenția pe care mi-ați acordat Thank you, Minister Petskov. Let me... Mulțumesc, domnule ministru Botkov. Permiteți-mi să interpretez uh, spiritul manifestat aici în Comisia Libe uh, prin a vă mulțumi pentru activitatea pe care ați întreprins-o și pentru eforturile făcute pentru cooperarea dumneavoastră în cursul acestui semestru euro cu Parlamentul. Vă mulțumim și pentru disponibilitatea de care ați dat dovadă de a veni aici în Parlament și a face schimb de vederi cu membrii acestei comisii. Acum avem uh, ceva timp pentru discuții, însă, așa cum vă spuneam la începutul reuniunii noastre, avem uh, o cale lungă de parcurs astăzi uh, în, și mâine, în cele, cea de-a doua zi de ședință. Așadar, pentru a reuși să acoperim toate subiectele, v-aș ruga totuși să Vă respectați timpii de vorbire pentru a ne putea încadra. Am o listă pe care s-au înscris deja 10 uh, vorbitori. V-aș ruga așadar să vă limitați la două minute. Încă o dată, vă rog să țineți cont de aspectul timp, să vă limitați, dacă se poate, la două minute. Văd că mai doresc și alte două, trei persoane să uh, se înscrie pe lista de vorbitori. Voi închide lista pentru că am ajuns la aproape 15 deja. Și încă o dată vă rog să respectați timpul de două minute. Pentru coordonatori voi acorda uh, poate o marjă mai largă de manevră. Vom începe cu domnul Busutil. Domnule ministru, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, mulțumesc pentru evidențierea unei liste cuprinzătoare de chestiuni unde președinția dumneavoastră s-a implicat, a, a avut realizări și a ajuns la concluzii. Și, din păcate, însă, președinția daneză a fost uh, umbrită de ceea ce s-a întâmplat acum două săptămâni în Consiliul JAI. Mă refer evident la decizia luată de Consiliul cu privire la raportul Coelio, unde Consiliul, împotriva o poziție puternice din partea Parlamentului European, a modificat temeiul juridic pentru a îndepărta Parlamentul European din procedura de codecizie. Domnule ministru, ați spus că a fost o diferență de opinii, dar a fost mult mai mult decât atât. A fost o încălcare a încrederii pe care o avem în aceste instituții și este vorba de metoda comunitară. Și dacă Consiliul încalcă această încredere în cooperarea loială bazată pe metoda comunitară, atunci vă puteți aștepta din partea noastră la o reacție normală. Este o încălcare a încrederii, pentru că acest principiu asigură, printre altele, ca nici un stat să nu-și poată impune voința în fața altor state membre. Aceasta este metoda comunitară și este și mai ironic faptul că un mic stat membru a încălcat această metodă comunitară. împreună cu uh, Comisia, uh, Consiliul trebuie să garanteze metoda comunitară și uh, împotriva realizărilor dumneavoastră. Îmi pare rău că trebuie să vă terminați președinție în această manieră. Domnul Dol, liderul grupului PPE, spunea în plenara de săptămâna trecută că din seara de 7 iunie, când s-a luat această decizie, grupul PPE consideră că președinția daneză nu mai este un interlocutor credibil cu Parlamentul European. Aceasta este și poziția pe care o reiterez în această reuniune. Așa cum spunea doamna Merkel, cancelarul Germaniei, avem nevoie de mai multă integrare politică pentru că considerăm că mai multă integrare politică ne poate uni și putem aborda problemele în mod colectiv. Soluția la problemele noastre este nu de a ne închide unii față de alții, ci de a ne păstra deschise granițele interne. Totuși, Consiliul a decis să reintroducă granițele interne, în timp ce noi dorim să garantăm libertatea de uh, mișcare. Sper că se va găsi o soluție la nivelul Consiliului European, astfel încât Parlamentul European să reintre în procesul decizional, în dosarul Coelio și în altele și astfel să se uh, reia metoda comunitară, odată pentru totdeauna. Domnul Morales. Domnule președinte, ați spus că aveți 15 vorbitori pe lista dumneavoastră. Uh, voi încerca să mă limitez la două puncte. Vreau să reiau poziția grupului nostru astfel încât să nu existe niciun fel de ambiguitate. Noi uh, ne, ne exprimăm susținerea Uh, luat vis-a-vis de uh, decizia luată în uh, conferința președinților săptămâna trecută de a nu mai participa la niciun fel de negocieri în ceea ce privește cele cinci pachete, cele cinci acte legislative din pachetul Schengen. Situația aceasta a dominat practic cele șase luni de președinție. Noi ne-am așteptat la mai multe din partea președinției și uh, din păcate, dosarele pe care le-am uh, tratat în ultimele șase luni au fost umbrite de această situație și mă voi limita în comentariile mele la unul dintre aceste dosare și colegii mei se vor referi la altele. Un exemplu din progresele pe care le-am fi putut face și sper că mai există timp în cursul acestei președinții pentru progres se referă la pachetul azil. Grupul socialiștilor își dorește ca președinția daneză să aibă succes în pachetul azil înainte de finalizarea președinției la finele lunii iunie. În uh, Trialogul de ieri în ceea ce privește uh, regulamentul Dublin și directiva cu privire la primire, prezenția a promis că va face presiuni pentru a obține un mandat în ceea ce privește cele patru puncte susținute de Parlamentul European în acest pachet. Aceste patru puncte se referă la detenție, identificarea persoanelor vulnerabile, revizuirea automată în ceea ce privește ordinea de detenție și accesul la piața de muncă. Înainte de finalizarea președinției dumneavoastră, grupul socialiștilor solicită să faceți tot posibilul astfel încât Consiliul să cadă de acord asupra acestor patru condiții, astfel încât să se ajungă la un rezultat în ceea ce privește acest pachet. Parlamentul a făcut suficiente concesii și noi dorim ca și Consiliul să facă progrese. Nu dorim ca finele acestei președinții să nu uh, aducă și progrese în la modul practic în acest domeniu. Mulțumesc, doamna Weber. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc că domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. Câteva comentarii, dacă îmi permiteți. Ne-am început cooperarea înainte ca dumneavoastră să preluați președinția și pot spune că nivelul așteptărilor a fost foarte ridicat. În cursul discuțiilor pe care le-am avut înainte și la începutul președinției dumneavoastră, o serie de chestiuni au fost abordate și personal eram convinsă că vom reuși să facem să avem realizări frumoase în cursul președinției dumneavoastră. Pare rău să constat că aproape de finalul președinției dumneavoastră am rămas cu un gust uh, destul de amar și avem și semne de întrebare mai degrabă decât uh, realizări. Știu că parcurgem o perioadă de criză pentru Uniunea Europeană și speram ca președinția daneză să apeleze mai mult la spiritul Uniunii Europene, la abordarea comunitară. Din păcate, nu am asistat la așa ceva, nici în cazul Schengen, nici în cazul pachetului pentru azil. Fiecare uh, uh, act legislativ s-a tratat separat, nu s-a văzut uh, tablou de ansamblu. Acordul Schengen constituie o realizare pentru fiecare cetățean european. Și așa cum spunea și colegul meu, s-a întâmplat uh, ceva și mai grav încrederea între instituțiile europene pare a fi pierdută în momentul de față. Sper că vom reuși să facem pași spre bine în viitor. În ceea ce privește pachetul azil, salut faptul că ați reușit să deblocați pachetul și uh, atunci când vom obține rezultate ne vom aduce aminte de eforturile dumneavoastră, însă și aici este vorba și de spiritul uh, legii și nu doar de litera ei. Și spiritul ar fi trebuit să se refere la solidaritatea între statele membre și nu la această abordare naționalistă la care asistăm acum în cadrul discuțiilor din trialog. Aș dori să vă spun că aș fi dorit să vă spun că uh, am făcut progrese în ceea ce privește accesul la documente, dar în opinia grupului meu politic nu suntem acolo unde dumneavoastră considerați că suntem. Și în ceea ce privește protecția datelor, aș fi dorit ca acest subiect să fie privit și vis-a-vis de registrul cu uh, datele pasagerilor în relația cu Statele Unite și, de fapt, am constatat că fiecare act legislativ uh, a fost abordat uh, separat, fără această privire de ansamblu. Să sperăm că viitorul va aduce ceva mai bun. Mulțumesc, doamna Argentini. Mulțumesc, domnule președinte. Noi uh, avusese multe speranțe vis-a-vis -vis de președinția daneză. Sperăm că vom face progrese și în ceea ce privește pachetul azil, credeam că va avem de partea noastră. În timp ce, în ceea ce privește protecția datelor, știam că aveți o uh, altă părere, așa cum a și rezultat. Însă, Parlamentul trebuie să se ocupe de drepturile cetățenilor, însă mandatul Consiliului nu uh, corespunde jurisprudenței Curții uh, pentru drepturile omului de la Strasburg. Am primit uh, din partea Consiliului propuneri care nu rezistă în instanță. Nu s-au făcut uh, decât foarte puține progrese. Uh, același lucru este valabil și în cazul registrurilor pentru numele pasagerilor. Aceste lucruri însă le întrevăzusem. Și mai problematic mi se pare faptul că dumneavoastră, ca o președinție care ați uh, avut o atitudine progresistă inițial, practic v-ați uh, scufundat oarecum pe final. Nu există niciun fel de rezultat în ceea ce privește accesul la documente și chiar dumneavoastră ați spus la nivelul Consiliului că nu mai puteți uh, susține așa ceva și acest lucru constituie o problemă majoră pentru colaborarea dintre Consiliu și Parlament. Raportoarea doamna Wikström tocmai ne povestea despre situația negocierilor în ceea ce privește Dublin și avem senzația că uh, există un fel de luptă în Consiliu. Cum anume se poate ajunge la un acord? Uh, se votează și se ajunge la o decizie, însă nu așa funcționează lucrurile în Consiliu. Apoi mai există criza financiară, discuția cu privire la puterea Europei și dacă în Consiliu au loc astfel de lupte, proiecte, într-adevăr există o problemă și dumneavoastră nu ați reușit să le aduceți pe cele 27 de state membre la un numitor comun cu mandate bune. Și de aceea vă întreb dacă puteți, de fapt, să reflectați ideea de Europa. Ați încercat să reuniți statele membre uh, timp de șase luni, nu ați reușit și ne-ați prezentat niște concluzii foarte regretabile. Cum anume uh, pot fi puse din nou în mișcare lucrurile în Consiliu? Este întrebarea mea pe care vă adresez. Mulțumesc, domnule președinte. Mă tem că uh, nu voi putea fi de acord cu dumneavoastră în această dimineață. Președințele, președințiile pot fi triste, ca și cazul acesteia și vreau să uh, vorbesc și numele persoanelor pe care le reprezint. Nu este desigur vina președinției daneze dacă Consiliul se poartă așa cum o face. De aceea, permiteți-mi să felicit președințiile daneze ca una din președințiile mai bune pe, la care am asistat de când sunt în acest Parlament. Totuși, doresc să evidențiez un lucru și anume comportamentul grupurilor din acest Parlament săptămâna trecută care eu, ca raportor pe un uh, raport major în ceea ce privește datele pasagerilor, dar care consider că este vital pentru că eu consider că este și ben- există și beneficii uh, dar aceste beneficii au fost uh, trecute cu vederea și uh, asta de grupurile puternice din acest Parlament și eu, ca raportor, nici măcar nu fusesem informat că raportul meu va fi tratat în această manieră și este o lipsă de curtoazie până la urmă, nu este vina președinției, însă această lipsă de politețe față de mine este uh, condamnabilă și, și aici uh, nu este vina președinției daneze, însă am analizat cu atenție regulile acestui Parlament și eu cred că există anumite competențe competențe pentru uh, raportor care are niște responsabilități vis-a-vis -vis de acest uh, Parlament. Eu m-am comportat cât se poate de responsabil, am uh, avut consultări cu toți ceilalți raportori din umbră și de aceea sunt foarte supărat pentru faptul că am fost tratat așa. Eu cred că se creează un precedent uh, pentru alți uh, raportori și pentru competențele și uh, puterile pe care le vor avea în acele raporturi. Eu cred că ar fi existat și alte moduri de rezolvare a acestei probleme. Ar fi trebuit să analizăm mai atent chestiunile juridice. Juriștii au spus că acțiunile care, chiar dacă nu plac acestui Parlament, care au fost luate, sunt uh, corespunzătoare. Și în ceea ce privește acest lucru, cred că ar fi trebuit să așteptăm și să nu ne avântăm în această situație. Eu sper că vom reveni să discutăm această chestiune într-o manieră rezonabilă și vom ajunge la o concluzie care să ne permită uh, celor care au lucrat la aceste rapoarte să facem progrese, pentru că asta este munca pentru care sunt uh, plătit. Mulțumesc. Uh, Vă mulțumesc. Am auzit o serie de întrebări adresate de coordonatorii grupurilor politice și aș propune să ascultăm acum răspunsul din partea domnului ministru Boțcov și apoi vom uh, trece la întrebările celorlalți membri care doresc să participe. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această primă rundă de întrebări. Deși am avut uh, diferențe de opinii recent uh, vis-a-vis -vis de mecanismul de evaluare Schengen, consider că există o evaluare pozitivă a muncii depuse de președinția daneză. Știu că mecanismul de evaluare Schengen a inițiat o dezbatere și eu am participat săptămâna trecută la uh, această dezbatere, dar aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că Consiliul și concluziile Consiliului spun foarte clar că vom începe acum un proces constructiv vis-a-vis -vis de acest mecanism. Nu există nicio îndoială uh, legată de importanța acestui dosar și cu toții avem același interes să găsim o cale de a merge înainte comună și una constructivă. În plus, nu există niciun fel de îndoială că în concluziile sale, Consiliul a semnalizat că aceasta este opinia și părerea Consiliului. Consiliul își dorește un proces constructiv de ajungere la o părere comună pe marginea acestui dosar. Concluziile Consiliului spun acest lucru foarte clar, drept urmare, uh, acest lucru a devenit o obligație pentru Consiliu. În legătură acum cu celelalte întrebări puse, Claude Moraes a menționat pachetul de azil și, în mod special, um, directiva referitoare la primirea solicitanților de azil. Este un lucru foarte important. Mai mulți uh, membrii s-au referit la acest lucru. De ce este atât de important? După cum am spus în uh, intervenția mea, în primul rând, suntem obligați să găsim o soluție la acest punct. În plus, avem și un termen limită pentru acest lucru. Tocmai uh, datorită importanței acestui uh, dosar. Cu toții ne dorim să găsim un răspuns comunitar la provocarea pe care o avem în fața noastră, pentru că um, ne privește pe toți, deci cu toții trebuie să găsim uh, împreună un răspuns la această problemă. Directiva la care s-a referit domnul Moraes acum, cred că am progresat foarte mult Uh, din acest punct de vedere și sper că și dumneavoastră aveți, ați avut impresia că um, președinția daneză și-a dorit ca solicitanții de azil să fie primiți în mod decent în statele membre și din acest punct de vedere este important să subliniem faptul că în directiva respectivă se face mențiune la grupurile vulnerabile de uh, Uh, solicitanți de azil. Cred că doamna uh, Wikström s-a uh, referit la acest lucru înainte să începem dezbaterea și s-a referit inclusiv la persoanele minore neînsoțite și, de asemenea, la garanții, la consolida, necesitatea de a consolida garanțiile legale oferite solicitanților de azil. Unul din punctele cele mai controversate este uh, accesul la piața muncii și, pe lângă acest punct, condițiile, um, condițiile de reținere acestor solicitanți de azil. Eu consider că foarte curând vom putea ajunge la o poziție comună, pentru că aceste două puncte sunt două puncte cheie pe care trebuie să le rezolvăm. În acest context, cred că am făcut progrese în acest dosar și eu sper că ne vom întâlni din nou pentru a găsi o soluție la aceste puncte. Următorul, următorul punct se referă la uh, cele amintite de doamna Weber. E bine, doamna Weber și dumneavoastră v-ați referit la politica de azil și v-ați întrebat dacă președinția daneză a urmat uh, spiritul uh, european vis-a-vis -vis de acest dosar. Pentru președinția daneză a fost foarte important să ne asigurăm că există o anumită dinamică în aceste negocieri. Am folosit foarte multe resurse pentru a garanta continuarea acestor negocieri, pentru că dosarul este atât de important este un dosar major și solidaritatea practică și reală a fost foarte importantă pentru noi. Cum să ne asigurăm că acolo unde există presiuni majore asupra sistemului de azil, putem ajuta uh, statele membre respective. După cum am spus în intervenția mea am uh, lucrat uh, intens pe marginea unor concluzii și pentru un plan de acțiune care prevede obligația de a ajuta un stat membru în momentul în care există uh, presiune asupra sistemului de azil și eventual de a preveni apariția unei asemenea situații. Pentru că uh, este important să vedem ce se întâmplă dacă un stat membru rămâne singur în, uh, cu rezolvarea uh, acestor probleme. Acest lucru nu este posibil pentru că provocarea este una comună pentru întreaga Uniune Europeană, tocmai de aceea trebuie să găsim un răspuns comun. Și am investit foarte multă energie pentru a încerca să găsim o soluție la aceste, la aceste provocări. Și eu sper că avem motive să sperăm că acest punct va fi rezolvat uh, cât mai curând. Următorul uh, uh, uh, punct, doamna Sargentini. Este vorba de dreptul de a avea uh, acces la asistență uh, juridică, de a avea consiliere juridică. Cred că nu este o surpriză pentru dumneavoastră când vă spun că președinția daneză în întâlnirile Consiliului a luptat uh, pentru a păstra uh, acest dosar, um, pentru a păstra negocierile din cadrul acestui uh, dosar. După cum am spus de la bun început, negocierile au fost foarte dificile și mă bucură faptul că pe data de 8 iunie am ajuns la un text de compromis la Consiliu text care va reprezenta baza următoarelor negocieri cu Parlamentul European pe marginea acestui uh, punct. Faptul că am ajuns atât de departe în această situație se datorează a uh, dorinței de a face compromis de care au dat dovadă statele membre. Doar așa uh, am putut și vom putea să mergem mai departe. După cum a spus și dumneavoastră, nu există nicio îndoială faptul că există dificultăți foarte mari pentru statele membre, tocmai datorită faptului că sistemele juridice sunt atât de diferite. Am petrecut foarte mult timp discutând acest dosar, mă bucură faptul că am făcut acest lucru, pentru că doar așa am putut ajunge la un compromis care ține seama de poziția uh, tuturor Toată lumea are uh, dreptul acum de a primi consiliere uh, juridică într-un cadru uh, suficient de flexibil. Deci, până la urmă, nu încălcăm principiile pe care se bazează sistemele juridice din fiecare stat membru în parte, nu încălcăm Uh, dreptul procedural a fiecărui stat membru. Am analizat cu foarte mare seriozitate acest uh, dosar și credem că am ajuns la o poziție care reprezintă un punct de plecare pentru viitoarele negocieri cu Parlamentul European. Și um, diferența de opinii din Consiliu se explică prin uh, diferitele sisteme existente în statele mem Vă mulțumesc, domnul președinte. Am închis lista vorbitorilor și aș insista ca cei care iau acum cuvântul să respecte uh, două minute, pentru că dacă nu, nu vom putea încheia ordinea de zi pe care am stabilit-o pentru această dimineață. Doamna Infeld are prima cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În interesul colegilor mei, aș dori să vă să cerem președinției daneze să își limiteze răspunsurile din punct de vedere al timpului, pentru că altfel nu vom putea pune aceste întrebări. În primul rând, o remarcă de generală făcută și de alți colegi se referă la atmosfera uh, generală legată de libertatea de circulație și justiție. Mi se pare că am ajuns la un uh, blocaj în uh, contextul crizei din zona euro, cred că avem o criză și în această zonă a libertății de mișcare și justiție. Nu se face, din punctul meu de vedere, niciun progres real din partea statelor membre. Statele membre continuă să discută foarte mult de suveranitatea națională și în urma acestui discurs cred că nu cetățenii sunt cei care au de câștigat, ci infractorii. În legătură cu cu directiva referitoare la protecția datelor cu caracter personal. Dumneavoastră v-ați referit foarte mult la poziția statelor membre, dar din câte știu eu, statele membre nu doresc să discute această directivă, le mulțumește um, decizia cadru, deci nu, au, uh, nu consideră că este nevoie de a face modificări. Eu aș dori să știu care este poziția Consiliului, pentru că uh, Uh, nouă ni se cere să discutăm dosare cum este registrul cu numele pasagerilor. Eu nu înțeleg de ce ar trebui să facem acest lucru dacă nici Consiliul, Consiliul nu își dorește să avem o directivă de protecție a datelor cu caracter personal adecvată. Nu ați făcut niciun fel de referire la uh, măsurile împotriva discriminării, apoi în legătură cu accesul la, document, la documente, unii colegi s-au exprimat dezamăgirea profundă și văd că și pe mine mă dezamăgește faptul că Consiliul nu uh, respectă uh, jurisprudența, mai ales când vine vorba de accesul la avize legale. Și, în fine, Uh, vă bucură faptul că am acceptat, că am uh, votat da pentru acordul PNR cu Statele Unite ale, ale Americii. Pe mine nu mă mulțumește acest lucru, dar aș dori să vă aduc aminte că mai multe instituții și-au exprimat părerea negativă și eu văd că există o uh, tendință din partea Consiliului de a nu ține seama de aceste uh, avize. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte. Din momentul în care ministrul pentru justiție este prezent, nu mă voi referi la problema legată de Schengen. Doresc să vă mulțumesc uh, pentru că ați încercat să ajungeți la un punct comun între Consiliu și Parlament când uh, vine vorba de pachetul pentru protecția victimelor. După cum ați spus pe bună dreptate, domnule ministru, uh, a fost o sarcină foarte dificilă să găsim acest punct, uh, acest punct comun. Până la urmă am reușit să facem acest uh, uh lucru, am găsit echilibrul necesar între poziția uh, celor două tabere. și de profitat până la urmă au doar victimele în uh, urma acordului pe care l-am uh, găsit. Doresc să mulțumesc din nou președinției daneze. O crimen organizado. E... Eh. Pentru că a recunoscut cât de important este să uh, protejăm victimele infracționalității pentru ca nicio victimă să nu fie dezavantajată. Doresc să felicit președinția pentru a ajunge la uh, aceste lucruri. Domnul Cașman, da, sunt uh, de acord cu toate aprecierile pozitive. Eu sunt raportor în, pe dosarul privind accesul la documente și vreau să spun colegilor mei că avem uh, oarecare probleme în legătură cu anunțurile Consiliului cu privire la Schengen, dar trebuie să-și întrebe guvernele care sunt pozițiile pe care le-au adoptat în Consiliu pe această temă. Deoarece se pare că din discuția de azi dimineață a dispărut ideea că președinția, de fapt, acolo reprezintă Consiliul și nu se reprezintă pe sine ca stat membru. Din această cauză vă felicit pentru treaba strălucită pe care ați făcut-o pentru a face să progreseze lucrările pe marginea dosarului la care am lucrat. Mm, sunteți o echipă tehnică care ați făcut să progreseze acest dosar și trebuie să spun tuturor, fie că ne place sau nu, Eh, blocajul din partea progresului a venit din partea Consiliului și a Comisiei. Pentru că eh, Comisia a, a făcut blocaje și ne-a împiedicat și pe noi să mergem mai departe. Și, în plus, au mers și prin, eh, în spatele președinției daneze și au uh, în aceste condiții, eh, președinția, sigur că întotdeauna poate, nu poate să facă decât ceea ce îi permite eh, Consiliul. Deci ați început cu intenții foarte bune și progresive și trebuie să spun că în toate negocierile cu echipa dumneavoastră tehnică s-a dovedit intenția dumneavoastră de a progresa. Și închei. Eh, succesul are multe, să zic, mulți parametri și vreau să vă asigur că nu ați eșuat. Mulțumesc! Doamna Zdanoca. Și eu doresc să felicit președinția da-, daneză, dar sigur că uh, e vorba de un dosar unde nu am reușit să ajungem. E vorba de cadrul pentru privind uh, Agenția pentru Drepturi uh, Fundamentale E bine, la acest dosar, Parlamentul a susținut într totul propunerea Comisiei de a, a extinde acest cadru cu dosare privind cooperarea judiciară și polițienească. Din nefericire, însă, decizia Consiliului a fost aceea de a respinge acest dosar. Deci, iată încă un exemplu și mulțumesc. Domnul Bronx. Mulțumesc. Președinția Consiliului eh, nu răspunde întotdeauna de programele și pozițiile celorlalți și celelalte uh, cinci uh, președinții, inclusiv uh, cea suedeză, care a avut loc acum doi ani, și-au pus amprenta. Deci un sistem comun de azil a fost considerat o necesitate comună și acordarea acestui azil părea să fie rezultatul dorit pentru toți cei care doreau să intre în Regatul Unit. Dar Uh, și rezultatul uh, inevitabil, așa cum arată de curând uh, directorul Frontex, care recunoaște că acest azil se acordă și celor care nu îl cer. Și există și alte vești mai puțin proaste legate de termenul uh, necesar pentru a se elibera un document pe a, pe, privind părăsirea teritoriului. Ei, președinția daneză în ianuarie ne-a Uh, promis transparență eficace cu privire la uh, eficiența sistemului de returnare și care lipsește din sistemul de migrație ilegală. Și ne-au promis că acest lucru se va face uh, pe baza unui acces rapid și nedemocratic. E, mă, mă preocupă în mod special acele comunități precum cele din Lampedusa. Deci ați vorbit despre facilitarea acestor uh, lucrări. Cred că trebuie să facem uh, o distinție între migranții economici și adevărații solicitanți de azil. Ah, și mă opresc că mi s-a scurs timpul. Mulțumesc. Doamna Henkes. Doamna Henkes, mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări din partea mea. Domnul ministru a menționat combaterea criminalității transfrontaliere ca o prioritate a președinției sale. Aș dori să știu ce măsuri concrete au fost luate, ce realizări uh, s-au obținut și sunt uh, de acord uh, cu cele spuse anterior că ar trebui făcute mai multe în privința cooperării polițienești Vă întreb cum de aceste activități uh, s-au uh, blocat și cum uh, vede președinția daneză această tematică. Apoi aș avea și o altă întrebare, finanțarea terorismului. Și asta se încadra ca prioritate a președinției daneze. În acest sens, ați putut atinge niște rezultate palpabile? acum circa un an, doamna Malmström ne-a vizitat în această comisie și ne-a promis că se vor uh, face niște studii concrete, niște analize concrete cu privire, de pildă, la importanța organizațiilor civile în ceea ce privește finanțarea terorismului. ați făcut progrese în acest domeniu și ați putut uh, arăta prin astfel de studii care este rolul societății civile? Rapidement, je voulais euh, revenir. Mulțumesc, domnule președinte, uh, doamna Guillaume. Pentru că vreau să revin asupra acestui lucru care afectează pe toată lumea. Am asistat uh, și am participat la o serie de discuții și uh, am descoperit că există o tentație foarte mare uh, de a uh, găsi o soluție care ocultează dispozițiile existente într-o serie de texte. Uh, de aceea mă gândesc că încercăm să atingem cu tot din adinsul obiectivul propus până la sfârșitul anului 2012. Dar mă tem că până la urmă nu vom reuși decât să înrăutățim calitatea sistemului. Și aș vrea să știu părerea dumneavoastră dacă nu vă temeți că uh, acest text, uh, până la urmă, nu aduce o adevărată uh, contribuție, o valoare adăugată față de cel existent și Eh, de aceea, cred că trebuie într-adevăr să armonizăm mai bine sistemele de azil în Europa și să facem un efort eh, în acest sens. Eh, aș dori și eu să apreciez munca deosebită a președinției daneze în decursul acestor șase luni și să îl felicit personal pe domnul ministru Bosco pentru modul în care a știut să coopereze cu noi. Cel puțin eu am avut o cooperare deosebită cu domnul ministru Bosco. Însă îmi pare rău să spun că președinția daneză va fi întotdeauna asociată cu fiascoul legat de uh, pachetul de guvernanță Schengen. Această eliminare abuzivă și legarea Parlamentului European din procesul de codecizie, care se afla și în plină desfășurare, este clar un atac la adresa competențelor Parlamentului și mai ales la libertatea de mișcare a cetățenilor. Însă vreau să fac precizarea că această decizie nu a fost a președinției daneze, ci a Consiliului, așa cum au spus și alți colegi, trebuie să, în primul rând, să discutăm cu guvernele țărilor noastre pentru a vedea de ce au acționat în acest mod și vom avea răspunsul. Eu uh, nu acuz președinția daneză pentru Uh, acest blocaj, însă este și dreptul nostru al Parlamentului de a reacționa în acest fel. Eu sper că în timpul uh, rămas până la sfârșitul lunii iunie, președinția Consiliului să facă eforturi necesare pentru a corecta oarecare măsură uh, lucrurile rele care s-au întâmplat și vreau să evidențiez și eu deosebita colaborare pe care am avut-o cu președinția, președinția daneză în problema atacurilor împotriva sistemelor informatice, uh, pe ca, uh, dosar care cred că se va debloca foarte curând. Vă mulțumesc. Y señora Romero, con brevedad, por favor. Gracias, presidente. Yo quisiera también... Mulțumesc, domnul Romero. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să subliniez și să-mi exprim aprecierea față de eforturile făcute de președinția daneză într-un moment uh, foarte dificil și mă uh, refer la pachetul uh, Schengen. Sigur că succesul e mai mare sau mai mic, dar categoric nu asta a fost intenția președinției daneze, pentru că ea s-a străduit foarte tare să facă progrese aici. Dar ce eforturi a făcut Consiliul Joi în ceea ce privește colaborarea cu țările terțe? Pentru că vorbim despre solidaritate, solidaritate internă, adică între statele membre. Dar ce se întâmplă și ce face Consiliul când e vorba de colaborarea cu țările terțe? Cred că problema cea mai serioasă pe care o avem la ora actuală este relația cu Turcia și e loc aici de progres. Așadar, această problemă a creșterii numărului de, de solicitanți de azil și dacă analizăm uh, situația la frontiera Greciei, constatăm că serio- uh, treaba este foarte serioasă. Președinția cipriotă intră în curând în funcție și va trebui să se ocupe de acest lucru care creează o tensiune și o presiune deosebită în acea parte a Uniunii Europene uh, și îmbunătățirea relațiilor cu Turcia este un lucru absolut necesar. Apoi vorbim despre mecanismul de evaluare Schengen dar, așa cum ziceam, această relație cu țările terțe trebuie să fie foarte importantă. În cazul Spaniei, îmbunătățirea relațiilor cu Marocul, când e vorba de a rezolva problemele legate de migrație. Deci, aș vrea să știu care sunt problemele cu care v-ați confruntat și ce intenționează președinția să facă în viitor. Mulțumesc! Vă rog foarte pe scurt să încercați să răspundeți și să rezumați uh, poziția dumneavoastră, pentru că nu mai avem timp și trebuie să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Așa că v-aș ruga foarte mult să fiți succint. O să mă străduiesc. Întrebările, întrebarea și întrebările pe care le-ați pus uh, se leagă de faptul că am avut într-adevăr uh, dosare foarte importante și îmi pare rău că răspunsurile mele au fost uh, cam lungi, dar în fine nu o să vă surprindă având în vedere amploarea dosarelor și complexitatea chestiunilor abordate. Așa merg lucrurile și dacă lucrez și dacă colaborezi bine, atunci ai și succese și nereușite. Doamna Nivelt a vorbit despre directiva privind protecția datelor și faptul că președinția nu a dorit să lucreze cu Parlamentul. Ei bine, eu resping această afirmație. Am avut discuții în cadrul Consiliului pe marginea acestui dosar foarte important și am încercat să mergem înainte pe acest dosar și nici nu Uh, nu se pune problema că nu dorim să facem progrese. Cât privește pachetul privind uh, victimele și drepturile lor, sunt de acord că a, această chestiune a victimelor și a protecțiilor este una foarte importantă și uh, eu consider că am colaborat foarte bine pe această temă. Deci accentul asupra victimei este o concluzie uh, Uh, normală, să zic, uh, legat a uh, introducerii acestor drepturi cu privire la persoanele care trec frontierele. Când am stabilit și am prezentat prioritățile președinției daneze acum vreo șase luni, am vorbit despre treaba asta și mă bucur că ați fost mulțumită de, această, de colaborarea pe această temă. Domnului Cashman acum, ați întrebat în legătură cu revizuirea regulamentului privind accesul la documentele publice. Vă mulțumesc pentru vorbele frumoase pe care le-ați rostit. Am uitat la începutul, uh, la începutul intervenției pe domnul Kirchhoff și vreau să îi mulțumesc, deci vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră în uh, dosarul pe care l-ați menționat și el uh, uh, un, uh, un dosar foarte important și în care am avut nevoie, evident, de sprijinul dumneavoastră. Doamna Sanonca, Zdan, nu cam, mă scuzați. Ați vorbit despre cadrul plurianual referitor la Agenția pentru Drepturile Fundamentale și Într-adevăr, e o chestiune pe care am abordat-o la Consiliu și am ajuns la un acord cu privire la acest cadru. Aspectul uh, controversat uh, și mm, putem spune că după negocieri îndelungate în cadrul Consiliului, din păcate, nu am reușit să ajungem la unanimitate uh, Uh, astfel încât cooperarea uh, polițienească și uh, judiciară să fie integrată în, mandat, în mandatul acestei agenții. Deci aici Consiliul a fost divizat. Dar să știți că am lucrat foarte mult la această temă și cu această excepție pe care am menționat-o, dosarul a progresat domnului uh, uh, Bronz. Domnule Bronz, ați întrebat în legătură cu migrația ilegală și returnarea uh, acestor uh, migranți. E adevărat, uh, a reprezentat o prioritate în dezbaterile noastre și am arătat și în introducerea mea că președinția daneză a venit cu un plan de acțiune foarte amplu care se concentrează pe migrația ilegală. Avem 8, 18 inițiative aici, inclusiv colaborarea cu țările terție, terțe, combaterea migrației ilegale, colaborarea în ceea ce privește gestionarea frontierelor și alte eh, eforturi eh, privitoare la canalele și rutele acestei migrații. Dar uh, să împiedicăm cetățenii unor uh, uh, terțe țări să abuzeze și să profite de aceste drepturi reprezintă într-adevăr alte teme. Apoi, cât privește combaterea infracționalității Într-adevăr, asta a fost, uh, ca să zic așa, ca un fir roșu pe parcursul președinției daneze, combaterea traficului cu persoane, a traficului de droguri, a delitelor informatice, dar și a, a uh, terorismului, a radicalizării. A, uh, deci, o gamă întreagă de inițiative, apoi mai avem și uh, Uh, registrul cu numele pasagerilor, care, evident, este foarte pertinent în contextul discuțiilor despre criminalitatea organizată și mai avem și concluziile Consiliului în legătură cu sistemul de informații Europol, care uh, se folosește când apar din nou aceste uh, probleme. Deci, dacă e vorba să subliniem Uh, sau să scoatem în evidență un capitol al efortului președinției daneze, cred că uh, combaterea criminalității este foarte vizibilă. Apoi, m-ați întrebat dacă uh, nu cumva riscăm să stricăm sistemul pe care îl avem deja. Noi am uh, demarat cu ideea să îmbunătățim sistemul pentru că uh, putem să vedem uh, și sau să ne imaginăm și am și văzut ce se întâmplă dacă sistemul nu funcționează bine, bine, în special în statele membre care sunt supuse unei mari presiuni și care devine până la urmă o problemă comună pentru toată lumea. Deci asta a fost premiza de bază de la care am pornit și cred că felul în care am abordat această chestiune a fost să uh, vedem cum putem preveni, ce putem face uh, uh, alături de statul membru supus acestei presiuni. Deci e o problemă de solidaritate și cred că, într-adevăr, am făcut progrese pe acest dosar. Domnule Enciu, Uh, atacurile la adresa sistemelor informatice. Aveți dreptate, colaborăm foarte bine pe această temă și asta, evident, se leagă și de criminalitatea organizată. Prin urmare, vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul solid pe care l-ați acordat președinției daneze și noi doi personal am uh, colaborat foarte bine împreună, așadar vă mulțumesc din nou. Domnul Lopez a întrebat în legătură cu pachetul privind azilul și colaborarea cu țările terțe. Asta este într-adevăr o parte a ceea ce a încercat să facă președinția daneză. Nu putem să luăm treaba asta uh, separat. Uh, categoric. Trebuie să avem un dialog structurat și un cadru de lucru cu țările terțe. Prin urmare, am demarat inițiative la diverse niveluri pentru a atinge acest obiectiv. Și dacă analizăm uh, aceste procese din punctul nostru de vedere și din punctul de vedere al țărilor terțe, atunci se vede cât este de important acest uh, efort. Prin urmare, acest lucru face parte integrantă din strategia comună privind mobilitatea și migrația. Și cred că treaba asta s-a reflectat în negocierile pe care le-am avut. Așadar, vă mulțumesc tuturor pentru excelenta colaborare și pentru întrebările foarte, foarte pertinente și vă mulțumesc pentru mulțumirile pe care mi le-ați adus. Mulțumesc, domnule ministru Boțcov. Mulțumesc și cred că se impune și este corect să aveți uh, timp la dispoziție pentru a formula un răspuns la fiecare întrebare formulată. Dar, pe de altă parte, cred că e corect să recunoaștem și noi că ați făcut tot ce v-a stat în putință în vremuri tulburi, în vremuri dificile. Pentru că criza nu vizează doar uh, moneda euro. Criza este până la urmă una care afectează și activele noastre cele mai importante, valorile noastre, drepturile fundamentale, când vorbim uh, de dreptul la liberă circulație și Schengen. Ideea este că singurul mod de a rezolva această situație este de a colabora bine uh, între președințiile rotative și Parlamentul European care este cel mai puternic Parlament European uh, datorită noilor uh, prerogative conferite de tratatul de la Lisabona. De aceea <clears throat> dorim să ne implicăm în acest proces. Apreciem uh, munca dumneavoastră și disponibilitatea de a vă apăra poziția în fața Comisiei Libe. Așteptăm și din partea primului ministru al țării dumneavoastră săptămâna viitoare uh, cu interes prezentarea concluziilor președinției daneze. Mulțumesc! Thank you. We wish you well. Thank you. Thank you. All the best. We will miss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 Cei care părăsesc sala sunt rugați să o facă în liniște. We are ready to catch up to the following point. Suntem gata să trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Hai, hai, next time. Now we go. I see. As the huge representation of the Danish presidency is leaving the room. Văd că delegația uriașă care a însoțit președinția daneză părăsește sala. Putem așadar trece la următorul punct de pe ordinea noastră de zi, Carta UE, norme standard pentru libertatea mass mediei în UE. Raportorul nostru este doamna Renate Weber, care ne-a supus atenției două documente de lucru care au fost elaborate pentru a susține dezbaterea noastră cu privire la standardele în ceea ce privește libertatea mass media în întreaga Uniune Europeană. Am avut un schimb de vederi în prezența Institutului de Cercetare cu privire la legislația europeană în domeniul mass media. Am avut și câteva rezultate intermediare în ceea ce privește studiile efectuate pentru actualizarea studiului în 2004 în acest domeniu. Iar acum, iată, avem prilejul să discutăm uh, recomandările cu privire la susținerea, protecția libertății presei și a pluralismului în Europa. Dau cuvântul uh, raportorului nostru, doamnei Weber. Mulțumesc. Domnule președinte, poate că Încercați uh, să creați niște liniște în sală, mă afectează deja vremea. Președintele, vă rog, celor care ați rămas în sală, să fiți atenți. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Voi parcurge succint ideile menționate în cele două documente de lucru, spunând de la bun început că Desigur, nu tot ceea ce se regăsește în aceste documente de lucru vor fi traduse și în raport și invers. Asta nu înseamnă că în raport nu pot fi incluse și alte lucruri. Sunt documente de lucru care au menirea să creioneze contextul general în această etapă de pregătire a raportului. Mass media este o temă care vine în atenția acestui Parlament uh, mai des decât ar trebui să fie cazul în uh, democrațiile existente sau cel puțin democrațiile care ar trebui să existe în uh, statele membre ale Uniunii Europene. Însă revine această temă în Parlament aproape în fiecare an. Asta și datorită faptului că lucrurile nu sunt întotdeauna uh, în regulă în statele noastre membre și există rapoarte uh, a unor ONG-uri internaționale precum Reporter Fără Frontiere sau Freedom House care clasează situația libertății presei din statele membre uh, pe locuri care nu sunt neapărat cele mai bune, din potrivă. Dacă ne uităm că există poziții gen locul 80, locul 61, nu? Cred că arată sau denotă democrații care funcționează foarte bine, cel puțin în ceea ce privește presa. Pentru a face un clasament a situației uh, mass media în aceste țări, sigur că au fost uh, avuți în vedere o serie de indicatori, cel mai important uh, fiind uh, pericolul din partea guvernului pentru mass media, fie că e vorba de control uh, politic direct sau indirect sau limitarea accesului anumitor uh, uh, instituții de presă la piață sau la distanță distribuție pe piață în ceea ce privește presa scrisă. Sigur că e vorba și de calitatea actului legislativ și practicile care vizează lipsa accesului la documente datorită invocării securității naționale, ordinii publice lucruri care duc fie la cenzură, fie la autocenzură. Avem de-a face și cu absența uh, legilor cu privire la concentrarea mass media sau conflicte de interese și, evident, apoi și situații în care se folosește uh, politica de stat pentru a influența mass media. Sigur că dacă mm, comparăm acest lucru cu alte rapoarte elaborate în acest Parlament uh, anterior, în momentul de față constatăm că există o situație nouă, există Carta Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană, a căror prevederi merg mai departe de Declarația Universală a Drepturilor Omului sau a Convenției Europene cu privire la drepturile omului, pentru că articolul 11, aliniatul 2, stipulează că libertatea, uh, pluralismul și mass media trebuie respectate, ceea ce constituie o noutate în Uniunea Europeană. Ei bine, eu cred că la fiecare astfel de dezbatere din ultimii doi ani, situația uh, mass media din diferitele țări au apărut uh, aceste idei. Cum anume putem aborda acum uh, situația din perspectiva cartei? Parlamentul a insistat asupra unei interpretări mai largi, în sensul că această cartă, care sigur că trebuie interpretată împreună cu legislația UE. Dar această cartă care se referă la libertatea mass media ar trebui să fie pusă împreună cu legislația primară a Uniunii Europene și anume tratat, în timp ce Comisia a avut o abordare minimalistă, în sensul că a considerat că e nevoie de legislație specifică. Uh, iar în absența legislației, aceste articole ale cartei nu au fost invocate ca atare de către comisie. În opinia mea, acest lucru este o greșeală. Și nu doar în opinia mea, există literatură uh, de specialitate în această privință și ar fi poate nonsens juridic, dacă îmi permiteți, de a interpreta carta vis-a-vis -vis de legislația secundară din Uniunea Europeană, dar nu și vis-a-vis -vis de tratate. Cum e posibil acest lucru? Totuși, asta este realitatea cu care ne confruntăm și am văzut acest lucru atunci când, mai recent, am discutat uh, situația legii mass media din uh, Ungaria, unde Comisia a ținut cont doar de legislația specifică și a abordat doar anumite chestiuni specifică vis-a-vis -vis de legislația uh, mass media din Ungaria. <clears throat> Și asta în, uh, din perspectiva articolului 2 a tratatului, în ceea ce privește drepturile fundamentale. <clears throat> Ceea ce mă duce la Următorul nivel al, la care aș dori să port această discuție și așa cum am uh, auzit din părerile multor participanți uh, în pregătirea acestui raport, Parlamentul prin rapoartele anterioare care au fost adoptate aici, dar și prin intermediul rezoluțiilor pe care le-am adoptat, solicită Comisiei să acționeze propunând inițiative legislative. Eu vreau să spun foarte clar. Cred că aici a existat o greșeală în interpretare cu privire la ceea ce a solicitat Parlamentul. Nu e nu este vorba de a reglementa această profesie în fiecare țară. Ci este o inițiativă de a veni cu niște prevederi în ceea ce privește comportamentul statului vis-a-vis -vis de mass media. Sau altfel spus, niște condiții minime pe care statul trebuie să uh, le respecte pentru ca să se asigure că mass media din propriul stat acționează în mod liber. Astfel încât uh, mass media să poată oferi informații corecte și prompte publicului larg. Uh, voi sări acum de câteva din aspectele pe care de fapt am dorit să le menționez, dar cred că este important să spunem că deși la un moment dat Comisia a fost dispusă să uh, ne vină în întâmpinare și a propus o abordare în trei pași, în final, Comisia totuși a decis să nu mai monitorizeze pluralismul mass media, lucru negativ pentru că instrumentul există, dar nu a fost niciodată aplicat. Așadar, Comisia practic are acum o atitudine de genul mai bine nu facem nimic, considerând chestiunea ca una care ține în totalitate de subsidiaritate. <clears throat> Eu cred că atunci când este vorba de comportamentul statului vis-a-vis -vis de drepturile fundamentale, e vorba de un domeniu unde comisia ar trebui să aibă ceva de spus. Mai recent, în Uniunea Europeană, există și un grup uh, la nivel înalt cu privire la libertatea presei și pluralism, constituit de doamna comisar Nelly Cruz uh, și care îi reunește pe o serie de politicieni de renume. Sperăm că acest grup de lucru de nivel înalt va veni și cu rezultatele scontate și de asemenea sper că acest grup de nivel înalt va spune ceva și cu privire la posibilitățile juridice și temeiul legal pentru Comisie pentru a propune legislație în acest domeniu. Pentru că consider că acest grup de la nivel înalt ar trebui să aloce o parte importantă a activității sale cercetării pe această temă și sunt convinsă că în toamnă, când vom organiza o audiere uh, aici în Parlament, ar trebui să acordăm un spațiu amplu și acestei chestiuni. Pentru că asistăm recent și la inițiative din partea cetățenilor care solicită Comisiei să vină cu propuneri legislative într-o serie de chestiuni care vizează libertatea presei, dar este important de asemenea să analizăm și posibilitățile juridice de a face acest lucru. Apoi, în ceea ce privește modul în care uh, îmi propun eu să abordez acest uh, raport, sigur că există și o serie de chestiuni specifice pe care le veți uh, regăsi în uh, documentul de lucru cu numărul 2. Dar, în opinia mea, acest raport ar trebui să concentreze asupra aspectelor majore care vizează libertatea mass media și pluralismul și nu neapărat să arate cu degetul uh, cazurile negative, pentru că mă tem că dacă am proceda așa, am deschide oarecum cutia Pandorei în loc să ne concentrăm asupra <clears throat> standardelor pe care statele ar trebui să le respecte, ne-am concentrat asupra unor războieli între noi sau între delegații care își protejează propriile state membre. Important <clears throat> este ca să se facă progrese în ceea ce privește libertatea presei în Europa, de la rău la mai puțin rău, dar trebuie să recunoaștem că nu e vorba de un paradis nicăieri în Europa în ceea ce privește aceste standarde. Și de asemenea, dacă la un moment dat se va lua decizia ca Comisia să elaboreze o comunicare, atunci sperăm că standardele pe care le va adopta Parlamentul în acest sens vor fi preluate și de Comisie în propria sa propunere legislativă. Acestea fiind spuse, prefer să mă opresc aici și sigur vă stau la dispoziție pentru comentarii și observații. Mulțumesc pentru prezentarea acestor documente de lucru. Am o listă de deputați care au, s-au înscris la cuvânt. Insist și de data aceasta asupra timpului de vorbire. Mai l avem invitat și pe uh, reprezentantul uh, birou, Biroului European cu privire la protecția datelor. Așadar, începem cu domnul Moraes. Domnul Busutil, doriți dumneavoastră sau domnul Busutil puteți începe? Thank you, Mr. Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt raportor din umbră din partea PP pe marginea acestui dosar, dar uh, domnul Marinescu, care este raportor din umbră, nu este prezent, deci vor interveni foarte pe scurt pentru a o felicita pe Renate pentru prezentarea pe care ne-a ținut-o, dar și pentru proiectul de raport. Uh, sunt uh, felicitări călduroase. Cred că nu este un secret că PPE-ul a avut anumite îngrijorări legate de acest raport, dar uh, Renate, într-adevăr, s-a ținut de cuvânt și ne-a prezentat un uh, raport care este onest în abordarea pe care o are și evită poziții controversate um, referindu-se la state membre, anumite state membre și are o abordare deschisă legată de discutarea punctelor sensibile. Dacă îmi permiteți o reacție, sunt de acord cu sugestia făcută că ar trebui să organizăm o audiere pe marginea acestui subiect. Cred că nu va exista nicio problemă în acest punct de vedere. Deci, o reacție, dacă îmi permiteți. Ar trebui ca Uniunea Europeană să aibă o legislație specifică referitoare la mass media. Cred că aici avem nevoie de o atenție, de precauție sporit, sporită, pentru că discutăm de principiul subsidiarității și dacă înțeleg eu bine lucrul, acest lucru înseamnă că fiecare stat membru în sine trebuie să rămână în continuare uh, responsabil pentru a reglementa uh, mass media din statul respectiv. Uniunea Europeană, legislația Uniunii Europeană, ar trebui să intervină în momentul în care se încalcă, de exemplu, drepturile omului. Într-un asemenea caz, ar trebui să intervină Uniunea Europeană pentru că este inacceptabil din punctul de vedere al standardelor Uniunii Europene să există restricții vis-a-vis -vis de mass media, restricția libertății de exprimare într-un stat membru uh, anume. Dincolo de această situație, în principiu, ar trebui să permitem statelor membre să-și reglementeze sectoarele respective cum doresc. Desigur, ar trebui să existe o colaborare, o cooperare mai mare între autoritățile de reglementare din statele membre, dar nu o autoritate europeană de reglementare. Aceasta ar fi o primă reacție, dar uh, o reacție mai detaliată, desigur, uh, va veni din partea raportorului nostru din umbră, când lui va veni și vom participa în mod constructiv la dezbaterea pe care o vom avea. Vă mulțumesc. Acum domnul Moraes să cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În, și eu iau cuvântul în numele raportorului nostru din umbră pentru acest dosar, domnul Kinga Gol, și aș dori să o felicit pe Renata pentru acest raport foarte cuprinzător și foarte echilibrat. Ce a făcut colega noastră a fost să înțeleagă complexitatea temei abordate. înțeles că ce se întâmplă în acest moment este că Uniunea Europeană intră într-o zonă um, în care foarte multe persoane consideră că nu are competențe, pentru că uh, ar fi vorba de libertatea presei. E bine, uh, Uh, pluralismul este foarte important din acest punct de vedere. Ideea că într-un stat membru sau în mai multe state membre au existat probleme legate de concentrare mass media, de pluralism, de încălcare a drepturilor uh, omului. De aici a venit uh, impulsul de a scrie, de a redacta acest raport. Cred că în acest moment avem un raport cuprinzător, după cum am spus, echilibrat, care discută stabilirea de standarde pentru libertatea mass media. După cum doamna uh, Weber a spus în uh, prezentarea pe care a făcut-o, nu este vorba de uh, denunțare și dezaprobare, naming and shaming, ci de standarde legate de pluralism. Aceasta este o abordare uh, Uh, adecvată. Este abordarea de care avem nevoie, ținând seama de sensibilitatea acestui subiect. Am văzut foarte clar care a fost dezbaterea din uh, Regatul Unit cu Comisia Levison. Uh, sunt convins că foarte mulți uh, colegi cunosc uh, situația. Poate că dezbaterea din Regatul Unit este cea mai cuprinzătoare vis-a-vis -vis de concentrarea mass media cu, concern, cu concern, concernul uh, Murdoch și, uh, după cum am spus, i-am spus Ren, uh, lui Renata, uh, trebuie să eventual ar trebui să ținem seama de rezultatul acestei anchete a Comisiei Levinson din Regatul Unit în uh, acest raport. Pentru că concentrarea mass mediei afectează libertatea de expresie, indiferent că este vorba de uh, televiziune sau de presa scrisă. Uh, vis-a-vis -vis de cum vom uh, merge înainte pe marginea acestui uh, raport. Cred că aspectul de reglementare este unul crucial. Uh, propunerile pe care le vom face vor fi foarte importante. Dacă vom propune o reglementare la nivelul Uniunii Europene sau care va fi propunerea concretă. Cred că vom ajunge la momentul în care vom discuta atât libertatea de exprimare în domeniul televiziunilor, deci vom ajunge la momentul în care vom discuta cadrul de reglementare în fiecare stat membru. Și dacă ne vom dori nu o, interven- o intervenție din partea Uniunii Europene, ci o reglementare la nivel european, acesta va fi punctul crucial. Cred că abia atunci uh, vor, vor apărea controverse. Uh, din punctul meu de vedere, Parlamentul va trebui să fie foarte unit pentru că întotdeauna detaliile vor fi cele importante. Uh, repet, vorbesc acum în, uh, în numele uh, colegii noastre Kinga Gol, care preferă un mecanism puternic de reglementare european eu consider că ar trebui să analizăm cu foarte mare atenție fiecare model în parte, să vedem în ce direcție dorim să mergem, care este rolul Uniunii Europene și care este propunerea noastră. Cred că toată lumea trebuie să înțeleagă cât de importantă, cât de crucială este libertatea mass mediei și în acest context trebuie să uh, examinăm Uh, concentrarea în domeniul mass media, să examinăm încălcarea drepturilor omului și ce face Uniunea Europeană în asemenea situații. Cred că trebuie să fim foarte precauți, dar acest raport, din punctul meu de vedere, reprezintă un pas foarte important în această călătorie pe care o inițiem și ar fi foarte bine dacă um, s-ar implica uh, toată lumea, toți membrii acestei uh, comisii, pentru că există experiențe diferite de la un stat la altul. Vă mulțumesc, domnul Tavares are cuvântul. Vă mulțumesc și eu voi fi foarte succint. Cred că din nou discutăm o situație în care cadrul instituțional și de doctrina Unii Europene nu este definitivat, dar ne confruntăm cu o nouă situație în urma crizei. Cred că este același lucru prin care am trecut și în criza bancară, criza euro și așa mai departe. Deși situația este una serioasă și gravă, nu este una nouă. De obicei, în timpuri de criză, acest construct politic în Uniunea Europeană, pe care nu aș numi o federație, dar este un construct care trebuie să își definească noi prerogative, noi competențe. Dacă este să vedem ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii, nivelul uh, federal nu a avut niciun fel de prerogative în domeniul agricol până când nu a venit uh, marea, uh, marea depre- depresie economică în anii 30. Și la fel se întâmplă și cu sectorul mass media din Uniunea Europeană. Nu existau prerogative la nivelul Uniunii Europene, dar situația sa s-a uh, modificat între timp, ceea ce înseamnă că putem afirma că nu mai există o mass media națională care să țină seama de granițe naționale, pentru că informația a devenit, informația nu mai ține seama de granițe. Aici uh, trebuie să ne gândim ce înseamnă, ce înseamnă principiul subsidiarității și faptul că să ajunge la un conflict cu principiul subsidiarității dacă avem uh, propuneri legislative, că trebuie să regândim în noua situație principiul subsidiarității. Și în plus, nu cred că dacă am legiferat niște standarde minime pe care apoi, care apoi urmează să fie reglementate și definite de statele membre în cadrul uh, propriilor uh, jurisdicții, cred că acest lucru nu ar uh, încălca principiul subsidiarității. Așa funcționează lucrurile și în alte domenii uh, pentru care este responsabilă Uniunea Europeană. Apoi, o parte a muncii uh, doctrinare pe care efectuăm acum a fost uh, făcută deja de uh, statele membre uh, odată cu fiecare uh, proces de aderare la Uniunea Europeană. Chiar dacă uh, lucrurile nu sunt incorporate uh, în litera legii, ele fac parte din spiritul legii. Dacă este să ne gândim la ce s-a întâmplat după 1989, fiecare aderare la Uniunea Europeană a fost justificată ca fiind o modalitate de a asigura uh, democrația, de a asigura uh, aceste drepturi fundamentale, libertatea de asociere, de exprimare și așa mai departe, de acces la informații. Consider dreptul mare că aceste două uh, documente de lucru reprezintă un uh, punct de plecare foarte bun, mai ales al doilea document de lucru. Poate ne concentrăm prea mult pe intervenția statului și rolul statului în uh, garantarea libertăților mass media. Din uh, experiența mea și eu am uh, scris în presă deja de 20 de ani, Um, nu a fost un, uh, nu sunt un jurnalist, dar cunosc foarte bine realitatea mass media și pot să vă spun că principala amenințare în majoritatea statelor vis-a-vis -vis de libertatea de expresie a jurnaliștilor, vis-a-vis -vis de jurnalismul investigativ, vine din piața piețelor. Deci nu vine din partea, din, din partea statelor, din, ci de la concentrarea uh, mass media. Uh, nu mai poți vorbi de o presă liberă Uh, dacă, de exemplu, un jurnalist câștigă doar 600 de euro pe lună și tot timpul se află în situația uh, de a fi concediat dacă publică un articol greșit. Deci avem o bază foarte bună de la care putem pleca, dar uh, mai avem unele lucruri la care trebuie să lucrăm. Doresc să vă mulțumesc și doresc să-i mulțumesc și Renatei pentru munca dumnei. Vă mulțumesc, domnul De Jong. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun domnilor Busutil și uh, domnului Moraes că uh, discutăm despre documente de lucru, nu despre un uh, raport deocamdată. Tocmai de, tocmai de aceea mai putem să ne exprimăm și noi opiniile pentru a îmbunătăți acest raport. Pe baza acestor două documente de lucru, mie mi se pare, mie mi se pare că uh, Um, lipsesc două puncte unde există competențe clare din partea Uniunii Europene. Este vorba de combaterea corupției de exemplu, la, în um, mass media audiovizual, uh, uh, în domeniul audio, audio, uh, audiovizual, Uniunea Europeană se implică foarte mult pentru a apăra libertatea pieței. Deci există foarte multe lucruri discutate deja despre blocurile publicitare și așa mai departe și până la urmă am hotărât să avem un sistem în care televiziunile comerciale au mai multe posibilități uh, în contextul uh, libertății circulației serviciilor în Europa. Există anumite lucruri pozitive, dar uh, se observă și această tendință de concentrare a mass media și în anumite state, unul sau două concerne dețin uh, întreaga mass media și se pune întrebarea dacă acest fenomen de concentrare nu subminează uh, libertatea de expresie. Acesta este punctul crucial care trebuie să-l discutăm în, pe care trebuie să discutăm în Uniunea Europeană. Pentru că până la urmă discutăm de uh, concurență, de domeniul concurențial. Eu cred că mass media trebuie să ofere trebuie să ofere opinii diferite în cadrul unei societăți și dacă lucrurile sunt controlate de un singur concern, mă întreb dacă acest lucru mai este posibil, dacă pluralismul mai este posibil. Aș dori să mă refer la concentrarea mass media din uh, Italia. Uh, Parlamentul European a pus uh, deseori Uh, s-a referit la această situație uh, deseori și aș dori să se facă referință la această situație și în uh, acest raport. Și apoi există o transformare în peisajul mass media în urma noilor, noilor forme de mass media. Există tot mai multe uh, servicii pe internet și am putea să ne întrebăm care sunt efectele asupra uh, pieței mass media, dacă prevederile uh, legate de concurență uh, sunt respectate sau nu. Și aș dori să mă refer și la o altă temă acum. Foarte pe scurt, consider că Uniunea Europeană are o sarcină, o competență foarte importantă legată de combaterea corupției. Pentru că corupția are efecte uh, importante. Jurnalismul de investigație este foarte important în Europa și există foarte mulți uh, ziariști de, inve- de investigație care au nevoie de uh, mijloace suficiente pentru a-și uh, face anchetele, dar tendința merge în cealaltă direcție. Există uh, um, o concurență tot mai mare și um, ziarele ar trebui să aibă suficiente mici la dispoziție pentru a întreprinde aceste anchete necesare. Doar așa putem combate corupția, doar așa ne putem asigura că există o integritate suficientă. Și până la urmă nu doar uh, fondurile financiare sunt importante, ci și protejarea uh, jurnaliștilor, pentru că uh, jurnaliștii de profesie se confruntă cu o situație mult mai dificilă în acest moment. Profesia lor a devenit mult uh, mult mai, uh, mult mai importantă. Cred că ar trebui să discutăm și despre uh, protejarea surselor acestora, de protejarea jurniștilor. Este vorba de lucruri unde nu vine vorba, nu este important principiul subsidiarității. Vă mulțumesc. Ah, cred că doamna Latford dorește să contribuie acum. Thank you very much, uh, Chairman. Yes, I, I just wanted to be quite brief. In fact... Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu succintă pentru că deja colegii au spus uh, ceea ce vreau să spun și eu. Vreau doar să amintesc ceea ce se întâmplă în uh, Regatul Unit. Cred că uh, e o problemă a termenilor de referință legate de aceste investigații legate de acuzațiile și anchetele poliției în legătură cu urmărirea și ascultarea telefoanelor. Ceea ce a condus la o dezbatere foarte amplă legată de mass media, și relația, să spunem, călduță între unii politicieni și presa, în special o parte, să spunem, a presei și un anumit proprietar de acolo. Și rezultate și concluzii, să spun, importante decurg de aici în ceea ce privește pluralismul și încercarea de a împiedica Uh, o astfel de amiciție, să spunem, uh, între ghilimele. Dar uh, cred că este într-adevăr interesant de analizat acest lucru și tema este una importantă. Aștept cu nerăbdare audierea pe care raportoarea dore, dorește să o organizeze și recomandările grupului de nivel înalt. Pentru că e foarte gingaș să stabilești exact uh, și corect uh, contextul uh, privind normele în domeniul mass mediei pentru a încuraja pluralismul fără a, eu știu, supra legifera și a încălca acel domeniu al, de lucru al mass mediei, încălcarea vieții private și mai departe. Deci sigur că este nevoie de uh, independență și de mm, investigare din partea jurnaliștilor, dar trebuie găsit acest echilibru. Mă interesează foarte tare și sper să reușim să tragem niște concluzii echilibrate. În documentul de lucru, uh, în fine, apare o teză care mă, să zicem, îngrijorează puțin, spune că jurnalismul etic trebuie să fie promovat și așa mai departe. Deci, și eu categoric nu vreau să apar defăimări ale persoanelor în presă și comentarii dăunătoare. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți în acest domeniu ca să ne asigurăm că presa nu încalcă uh, dreptul uh, referitor uh, la incitările la ură și mai departe. Dar, în același timp, trebuie să avem niște comentarii foarte uh, robustă, pentru că între un material care insultă o persoană și uh, cel care are, eu știu, tendințe criminale, infracționale, există o distinție clară. Și eu aș susține, uh, de fapt, dreptul oricui să de a mă insulta pe mine, uh, atâta timp nu încurajează pe cineva să vină să pună o bombă în casa mea. Deci, problema este dificilă, dar am acest, eu știu, mic uh, semn de uh, care trebuie pus acolo pentru a atrage atenția. Avem nevoie de o presă robustă, e adevărat, dar nu știu dacă vom reuși întotdeauna să obținem uh, ceea ce ne dorim. Mulțumesc, domnule Scuria. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să profit de ocazie să mulțumesc raportoarei. Și uh, având în vedere caracterul foarte delicat, uh, cât și important al acestui dosar, într-un moment, uh, să zicem, în care apar foarte multe controverse, o să subliniez foarte pe scurt faptul că în Comisia pentru Cultură am uh, avut un aviz pe marginea acestui dosar și sper că uh, raportoarea îi va acorda atenția cuvenită. Cred că e o contribuție bună și uh, un compromis la care am ajuns, încercând să punem la oaltă o serie întreagă de, de contribuții pentru a obține, să spunem, o imagine sintetică. Începând cu problema libertății presei, cât și uh, drepturile uh, oamenilor de a practica acest uh, jurnalism, atât în uh, presa scrisă, cât și audiovizuală. Deci, uh, Asta este părerea mea, avizul este disponibil. E bine, cred că, de fapt, e un prim pas și sigur că s-au întâmplat foarte multe lucruri înainte, oricum rămânem pe deplin la dispoziția raportoarei. Mulțumesc. Doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și Renatei Weber, care a abordat această chestiune pe care comisia noastră o discută de multă vreme. Eu sunt uh, deputat doar de, eurodeputat doar de trei ani și încă de la începutul uh, mandatului am avut o dezbatere și o rezoluție uh, legată de Italia și pluralismul în mass media. Nu a trecut în plenară. Pentru mine însă a fost uh, foarte important să particip uh, la această dezbatere privind pluralismul mass media. Apoi am vorbit uh, despre problemele legate de libertatea presei în Ungaria. Și după aceea mm, am avut, o, să spunem, o schimbare de, de accent. Dar aș vrea să revin la întrebarea inițială pe care am avut-o, și anume, cine uh, deține mass media. Da, da. Deci nu era, nu mai e vorba, eu știu, de cineva care deține propriile companii de uh, mass media, care să fie în același timp și primul ministru al unei uh, țări și care controlează mass media uh, canalele publice, dar iată că lucruri din astea se pot întâmpla acolo sau în orice altă țară. Și cred că pentru ca democrația europeană să înflorească cu adevărat, trebuie să fim pregătiți uh, și să ne așteptăm ca acest, uh, acest lucru să se întâmple din nou undeva. Prin urmare, Uh, această problemă a legiferării pluralismului mass mediei rămâne o chestiune esențială. Și Renate Weber uh, pune întrebarea dacă, într-adevăr, dreptul comunitar e răspunsul la toate. E, și răspunsul la această întrebare e sigur că nu. Dar avem nevoie totuși de niște garanții. De aceea v-aș uh, ruga să continuați, să analizați și să lucrați la această legislație privind pluralismul. Acum am două întrebări. Ați sugerat să analizăm, uh, eu știu, o intervenție de, de rezervă și mă întreb de fapt, ce vreți să spuneți cu asta? Pentru că, pe de altă parte, în introducerea pe care ați făcut-o, ați, ați arătat că uh, să arăți cu degetul țările, în fine, nu e abordarea pe care o preferați. Nici eu nu vreau așa ceva. Dar dacă totuși nu arătăm cu degetul și nu spunem despre cine e vorba, atunci ce înțelegeți prin această uh, intervenție, uh, eu știu, de rezervă atunci când lucrurile nu merg bine într-un stat membru. Cealaltă chestiune se referă la faptul că ați întrebat cum ne putem asigura că în Uniunea Europeană dreptul național nu creează o, uh, ocazii de a încuraja politicienii uh, să, să controleze mass media. O întrebare foarte bună. Dacă vrem să promovăm jurnalismul etic și dați și un fel de uh, definiție, asigurând că se, uh, nu, nu se fac discriminări, uh, incitări la rasism și mai departe, sugerați să creăm un nou un set de norme referitoare la comportamentul jurnalismului, pentru că dacă facem așa, atunci uh, Uh, poate că uh, jurnaliștii nu vor uh, aprecia și nu o să ne placă dacă le spunem noi exact ce înseamnă jurnalismul etic. Și în fine, mai am un ultim comentariu. Într-adevăr, cred că inițiativa legislativă din Islanda este una interesantă și care merită studiată și uh, în Islanda treaba asta încurajează prosperitatea economică, ceea ce e foarte bine. Dacă încurajează prosperitatea cât și independența uh, jurnaliștilor, atunci cred că merită să aruncăm și noi o privire. Și uh, sper că vom progresa și noi pe această temă. Mulțumesc! Sophie. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu colegilor care au felicitat raportoarea pentru acest document de lucru uh, excelent. Cred că dezbaterea a fost declanșată mai recent de situația din Ungaria, dar care s-a mai întâmplat de multe ori uh, înainte și Parlamentul nostru și-a exprimat îngrijorarea acum niște ani în legătură cu situația din Italia. Dar, în fine, semnale vin uh, din toate statele membre. Există situații îngrijorătoare. Acum câteva zile uh, se spunea că uh, în țara mea secretul, serviciile secrete au plătit jurnaliștii să spioneze în timpul Jocurilor Olimpice. Prin urmare, apar semnale și chestiuni în toate statele membre. Și nu cred că standardele democratice și normele de libertate ale mass mediei sunt o chestiune de subsidiaritate. Ori avem niște valori comunitare, ori nu. Personal, uh, și, și salut foarte mult uh, propunerea raportoarei de a stabili niște standarde sau de niște norme. Sigur că asta nu e o treabă ușoară, dar cred că aceste standarde uh, n-au nicio valoare dacă nu poți să le și aplici uh, în cazul în care statul membru cu pricina nu respectă aceste standarde, nu? Uh, avem și în uh, eurozonă, nu avem niște standarde de disciplină fiscală, dar dacă nu avem mijloacele să le punem în aplicare uh, și statele membre nu le respectă, de ce le mai avem? Tot în uh, cadrul, în contextul Ungariei s au vorbit foarte mult despre activarea articolului 7, activarea articolului 6 din tratat. Dar haide să spunem exact care sunt standardele democratice care includ libertatea presei, eh, eh, dar dacă nu le aplicăm, ce rost mai are să avem aceste articole? Eh, instrumentele legislative europene în acest domeniu, deci care se referă doar la uh, mass media. Mass media uh, devine din ce în ce mai mult transfrontalier, avem o piață internă în acest domeniu, deci trebuie să analizăm concentrările și standardele în domeniul mass mediei. Și uh, Imperiul Murdo, care se află acum uh, sub lupă în uh, Regatul Unit, uh, are, eu știu, cred, canale și Uh, și în altă parte. Uh, pentru că, până la urmă, cred că autoritățile naționale răspund de respectarea libertății uh, mass mediei. Dar dacă nu își fac datorii, atunci Uniunea Europeană trebuie să dispună de mijloace de a corecta. Dacă, să zicem, statele membre nu, <laughs> nu monitorizează acordarea ajutoarelor de stat sau ingredientele pentru brânză, nu vedem de ce nu ar trebui să o facă cu privire la încălcarea drepturilor fundamentale. De aceea, aș uh, susține puternic uh, crearea instrumentelor legislative. Cât privește comentariile colegilor Jung și Tavares cu privire la concentrările pieței în acest domeniu, sunt de acord cu o parte dintre temerile lor, uh, dar nu cred că soluția este reprezentată de o sporire a mass mediei de stat sau finanțată de stat. Și, în fine, una dintre propunerile mele inițiale, când uh, a început, uh, în fine, toată discuția cu Ungaria, era un raport uh, anual al Agenției Fundamentale privind drepturile omului, privind starea libertății mass media în toate statele membre. Și agenția, din motive care îmi sunt în continuare necunoscute, a refuzat uh, să, un astfel de, de, de raport. Și cred că ar trebui să repetăm din nou această cerere în oficial și dumneavoastră ați sugerat acest lucru în raport. Cred că ar trebui să fie, de fapt, una dintre sarcinile cheie ale agenției să urmărească, să monitorizeze respectarea acestor drepturi în statele membre și nu văd de ce nu poate să înceapă să facă chiar de azi. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul Bronx. Acest concept de libertate este foarte contradictoriu. Mm, poate că de fapt nu e un singur concept, ci conține trei, să zicem, elemente uh, care se, se contradic uh, se contrazic. Libertate de acces, libertatea mediei și libertatea față de medie. Sigur că aici nu trebuie să avem un control discreționar al guvernului, uh, dar nu trebuie să avem nicio mass media uh, mon, de tip monopol uh, care uh, să fie cu totul impermeabilă la intervenția statului. Apoi, incitarea la violență sau la ură trebuie pedepsită. Deci, trebuie să permitem incriminarea, în special, când vorbim de o serie de comentarii și opinii uh, exprimate acolo. Cât privește cel de-al doilea concept, sigur că personalitățile politice trebuie să răspundă uh, și trebuie să se facă aici distinție între hărțuirea personală și cea uh, politică. Chiar și uh, cei, și cei bogați și cei uh, săraci trebuie să fie trași la răspundere. În fine, deci avem niște provocări juridice aici legate de defăimare uh, și care trebuie să se aplice tuturor. Cât un sistem legal de înaintare a plângerilor. Atunci când vorbim despre monopoluri sau de mari uh, uh, companii uh, de media, ele trebuie să garanteze dreptul la replică și acte în care clasa politică se bucură de susținerea sistematică, iar opozanții sunt ignorați sau denigrați. Alegerile libere sunt un moment în care mass media domină scena Uh, libertatea de a vota fără să ai și libertatea de a vorbi și de a fi ascultat, uh, nu înseamnă decât uh, democrație pe jumătate, ceea ce de fapt nu înseamnă nimic. Și sigur că elementul de egalizare în ultimile decenii a fost internetul care permite fluxul de informații și aici vă spun sincer că prefer un internet nereglementat. Nu aș dori să avem acte legislative pentru a reglementa mass media, dar încurajez judecarea și criticile în toate statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul raportoarei, doamna Marisovic. Mulțumesc, domnule președinte! Aici uh, marile corporații uh, joacă un rol foarte important, intră uh, niște companii mari care creează, eu știu, provocări mari la adresa mediului de reglementare, a producătorilor. Mass media este controlată foarte strâns de acest mediu, să zicem, de afaceri. Și de curând cineva a zis, nicio afacere nu e așa de grozavă ca afacerile în domeniul mass mediei. În multe situații, aceste companii uriașe încearcă să controleze totul, de la producția inițială până la distribuția finală. Sigur că mass media se folosește uneori pentru a controla, eu știu, societatea pe scară mare. Deci e o afacere de milioane, cum spunem așa, uh, și cred că transparența cu privire la cei care dețin astfel de mijloace este absolut esențială. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, înțeleg că și Comisia dorește să contribuie pe scurt, înainte de a invita din nou raportoarea, pentru că după aceea vom avea o prezentare din partea Agenției de Supraveghere. Mulțumesc! Aș dori și eu să fac două comentarii pentru că s-a făcut trimitere la comisie și mi se pare că există o chestiune importantă de menționat. Doamna raportor uh, spunea că comisia nu face nimic, dar în același timp cita ce anume face comisia. Uh, ce am făcut în ceea ce privește Ungaria, cu grupul de la Freiburg, Însă toate lucrurile se leagă de competențele pe care le avem și aș dori să vă reamintesc că competențele uh, comisiei uh, sunt uh, asumate pe deplin de acesta, dar în ceea ce privește carta, se prevede la articolul 51 ca <clears throat> că are prioritate principiul subsidiarității și că Comisia poate interveni uh, Uh, în cazul statelor membre doar atunci când se implementează legislație comunitară. Așadar, uh, nu se creează niciun fel de competențe sau sarcini noi pentru Uniunea Europeană. Nu, Comisia nu devine astfel un fel de super tribunal pentru drepturile fundamentale prin această cartă. Un al doilea aspect pe care aș dori să-l comentez uh, Uh, se referă la documentul de lucru și trimiterea la reglementatori independenți. Se spune că există un decalaj pentru că nu există un astfel de regulament în ceea ce privește radio și presa scrisă. Întrebarea este de ce uh, se reglementează lucrurile la numeriul audiovizualului. E până la urmă vorba de libertatea de a furniza servicii. Se creează reguli în ceea ce privește recepția de servicii audiovizuale de la un stat, într-un stat membru din partea altui stat membru, când e vorba de pildă de retransmisii în rețeaua de cablu. Așadar, prin uh, rețeaua de sateliți, televiziunea a devenit un fenomen comunitar. În uh, ceea ce privește media scrisă, aceste aspecte transfrontaliere nu există în aceeași măsură. De aceea, nu există legislație europeană în domeniu și deci nu se consideră că ar fi relevantă. Apoi, atunci când vorbim de partea de reglementare, e o diferență între uh, presă cu o licență și presă care funcționează fără licență. De ce există o situație specială pentru presa scrisă? Tradiția în uh, statele membre este că există o garanție ție pentru presa scrisă în ceea ce privește drepturile fundamentale. Datorită uh, resurselor însă restrânse s-a apelat la licențe atunci când este vorba de transmisii <clears throat> radio sau uh, televiziune. Aceste restricții nu se aplică însă în cazul presei scrise. nu se aplică uh, nici uh, serviciilor care sunt oferite pe internet. Așadar, dacă am uh, interveni uh, cu reglementări și în domeniul uh, mas uh, mediei scrise, nu creiem uh, ceea ce de fapt am vrut să evităm. Doamna Weber, mulțumesc domnule președinte. Uh, nu vreau să mă lungesc pentru că nu mai avem timp. Aș dori să mulțumesc tot, tuturor colegilor pentru contribuțiile lor. Înțeleg uh, aceste contribuții ca uh, fiind constructive pe marginea acestui raport. Doresc însă să subliniez că atunci când vorbim de legiferare la nivel UE, nu e vorba de legiferarea standardelor pentru profesia de jurnalist. Acest lucru este într-adevăr la latitudinea fiecărui stat membru. De preferat, desigur, este o autoreglementare a profesiei însăși, dar nu e vorba de legiferare la nivel european în această privință. La nivel european însă, cred că avem obligația să spunem ceva și să legiferăm atunci când este vorba de ce anume are voie să facă sau nu statul pentru a proteja libertatea mass media și aș dori astfel să răspund și la cele întrebări uh, care uh, s-au referit la cât de departe poate merge mass media atunci când se aduc insulte. Aceste lucruri sunt reglementate la nivelul statelor membre. Există de asemenea și jurisprudență la nivelul Curții Europene pentru Drepturile Omului și există și dezbaterea prinsă în această privință. Există limite însă aceste limite nu vor figura nici în acest raport, nici în uh, un act legislativ european. Sigur că am o proprie opinie aici, dar e altceva. E corectă întrebarea de a spune dacă o țară este un proces de aderare. Îi se solicită să respecte anumite standarde uh, în ceea ce privește libertatea presei, dar nu mai facem acest lucru de îndată ce vine membru al UE. O agenție cu privire la fundament, uh, drepturile fundamentale, da, uh, se impune și uh, prin acest document cred că trebuie să spunem clar că Parlamentul European solicită agenției să facă această monitorizare, iar în ceea ce privește Comisia suntem în dezacord. Încă o dată. Președintele, suntem în întârziere cu 25 de minute și mai avem și o sesiune comună cu Comisia uh, FEM în această dimineață. De aceea, fără alte cuvinte introductive, eu uh, urăm bun venit uh, domnului uh, Hastings și asistentului său, domnul Butarelli, de la Autoritatea Europeană pentru Profecția Datelor, pentru a ne prezenta raportul anual pentru 2011. Mulțumesc, domnule președinte. Există multe prilejuri în cursul unui an de a interacționa Comisia Libe și propria noastră instituție sau cu diferiți eurodeputați din comisia dumneavoastră și mă mulțumește modul în care evoluează aceste relații. Dar există un singur prilej de a vă prezenta o dată pe an acest raport anual și din motive de timp, evident, mă voi concentra asupra principalelor aspecte. Am asistat niște eforturi semnificative de a elabora o protecție eficientă și coerentă a datelor personale în diferite domenii și s-au creat și niște valori de referință importante. Acum, în ceea ce privește supravegherea, uh, <clears throat> o protecție eficientă uh, se creează printr-o implementare corespunzătoare de către instituțiile europene. Am uh, apelat, am efectuat anul trecut un exercițiu de stabilire a valorilor de referință pentru a vedea care sunt indicatorii de uh, conformitate cu aceste reguli de protecție a datelor. Rezultatul este că majoritatea instituțiilor și organismelor fac uh, progrese, dar mai există și uh, instituții care trebuie să recupereze un anumit decalaj. Aceste lucruri au fost posibile prin intermediul acestor valori de referință și prin intermediul indicatorilor pe care i-am folosit. Sigur că am uh, efectuat și în acest an o serie de inspecții și vizite la anumite instituții în ceea ce privește consultarea și în această capacitate ne vedem cel mai des. Avem uh, un număr de cor de 24 de avize legislative în multe domenii. Nu toate aceste domenii sunt de competența Comisiei Libe, dar am asistat uh, la o, o tendință în care importanța Comisiei Libe uh, este din ce în ce mai uh, mare. Am făcut uh, de asemenea și acțiuni în ceea ce privește <clears throat> spațiul libertății, securității și justiției. Am acționat și în domeniul agendei digitale și dumneavoastră sunteți implicați acolo și uh, a mai fost un punct pe agenda noastră și anume uh, modul în care se uh, legiferează în urma crizei financiare. Această uh, legislație este destul de invazivă în ceea ce privește protecția datelor. Am uh, asistat la evoluții bune în ceea ce privește buna cooperare cu uh, autoritățile naționale de protecție a datelor în uh, cadrul grupului de lucru pe marginea articolului 29 și acolo se abordează chestiuni care sunt relevante și pentru dumneavoastră, cum ar fi dezvoltarea gestiunii frontierelor, aplicarea legii, dar acționăm împreună și cu alte organisme de supraveghere, Europol, Eurojust, Schengen și Uh, sigur că în următorii ani uh, vor avea loc și anumite schimbări uh, și dumneavoastră veți avea un rol în acest sens. Domnul Giovanni Butarelli se va referi și la câteva detalii și ne va spune ce ne propunem pentru acest an și anii următor. Dar permiteți-mi să uh, vă împărtășesc anumite idei cu privire la ceea ce consider că este uh, punctul numărul unu pe agenda noastră și anume revizuirea cadrului legal cu privire la protecția datelor. Știți că pachetul a fost propus de comisie, dumneavoastră ați uh, numit raportorii și lucrurile sunt în desfășurare. Senzația mea este că legislația propusă a, a fost primită în mod pozitiv dar există și câteva preocupări care au fost exprimate. Atunci când vorbim de detaliile acestei uh, propuneri, nu ar trebui să pierdem din vedere faptul că acest regulament ne propune un pas important uh, înainte în ceea ce privește o protecție mai eficientă și mai coerentă a datelor și că ar trebui să avem, uh, cel puțin în 2014, un cadru puternic uh, legislativ în ceea ce privește protecția datelor. Sigur că în cadrul discuțiilor se face distinția între procesarea datelor la nivel public și la nivel privat. Știu că și dumneavoastră discutați aceste lucruri. Eu avertizez însă în fața unei uh, defalcări a acestei propuneri și consider că pot fi găsite soluții pentru a depăși limitările naționale, asta în cadrul sferei de aplicare a regulamentului. Comentarii acum din partea sectorului industrial ne arată că poate ar trebui să regândim anumite detalii pentru a ne asigura că uh, ne îndreptăm spre principiile uh, responsabilității și responsabilizării uh, pentru a reduce astfel și birocrație, care reprezintă o mai bună protecție în practică la urmă urmei. Mai considerăm că posibilitățile Comisiei de a adopta acte delegate ar trebuie eventual redusă, dar nu ar trebui să uităm că legiferarea și implementarea fac parte din flexibilitatea uh, care este necesară și aici este nevoie de un echilibru. Și în final am primit semnale cum că mai multe state membre nu sunt dispuse să discute sfera de aplicare a directivei cu privire la uh, aplicarea legii, inclusiv în ceea ce privește procesarea la nivel național. Era unul dintre puține elemente pozitive ale directivei și regretăm că acest element ar putea duce la un impas. Și mă bazez pe susținerea Parlamentului uh, în calitatea sa de codecident pentru a îmbunătăți uh, directiva. În final, aș dori să vă mulțumesc pentru susținerea de care ați dat uh, dovadă, în special în ceea ce privește resursele și bugetarea. Noi ne aflăm în ultima etapă de constituire a autorității uh, de protecție a datelor și în propunerea de buget pentru 2013 uh, facem uh, câțiva pași înainte și credem că astfel vom fi ajuns la capacități pline. Și vă mulțumesc uh, încă o dată pentru asistența dumneavoastră în uh, crearea unei protecții coerente uh, a protecției datelor. Mulțumesc, domnule Hastings. Domnule Butareli, aveți cuvântul. Summary uh, available in different languages. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportul nostru se referă la anul 2011, al șaptelea an în care autoritatea noastră a, a activat în mod complet. Capitolul 8 se concentrează pe principalele obiective pentru anul 2012 și veți vedea că din punctul de vedere al supravegherii vom investi timp și resurse în exerciții de Uh, conștientizare pentru instituțiile europene și pentru ofițerii care se ocupă cu protecția datelor. Anul uh, trecut uh, ne-am implicat în diferite domenii, dar am organizat ateliere și pentru pregătirea celor care se ocupă cu protejarea datelor personale. Anul trecut am avut 54 de asemenea uh, persoane. În acest an vom continua un uh, exercițiu legat de protecția datelor personale. Vom continua un exercițiu pe care l-am lansat deja anul trecut, un exercițiu care fusese gândit pentru a monitoriza respectarea regulilor de protejare a datelor cu caracter personal Apoi progresul făcut de instituțiile și de instituțiile care pun în aplicare aceste prevederi și pentru a sublinia lipsurile. Vom continua cu notificările ex post legate de procedurile standard administrative sau legate de procedurile de procesare a datelor uh, cu caracter personal. Anul trecut ni s-a cerut avizul pentru 164 de cazuri. Am înregistrat o creștere clară datorată probabil lansării acestor două agenții, um, inspecțiilor la fața locului și așa mai departe. Vom continua să punem accent pe punerea în aplicare a recomandărilor pe care le făcusem în avizele anterioare și permiteți-mi să spun că vom recurge în continuare la inspecții, care reprezintă un instrument foarte important în activitatea noastră. Anul trecut am avut patru asemenea inspecții și am făcut și un audit de securitate a vizelor. Am avut uh, 71 de uh, preavize, ni s-au înaintat alte șapte cereri, am avut 34 de consultări uh, vis-a-vis -vis de măsuri administrative și am redactat și orientări generale. Însă, monitorizarea, supervizarea este doar una din obligațiile și în activit- activitățile Agenției Europene de Protecție a Datelor. În cadrul consultărilor am ținut seama și de evoluțiile tehnologice legate de uh, internet și această zonă a internetului va reprezenta o prioritate pentru noi în anul 2012. Vom uh, discuta de, în cadrul Forumului European de Identificare uh, pe Internet. În urma vizului pe care l-am scris pentru ACTA, dar și în alte uh, domenii, de exemplu e-sănătate. Și zona de libertate și justiție reprezintă o prioritate pentru noi Vom uh, continua să vedem ce se întâmplă cu revizuirea directivei care discută păstrarea datelor, dar și cu uh, acordurile cu țări terțe. Vom urmări de asemenea, vom uh, monitoriza noile propuneri legate de reglementarea piețelor financiare și actorilor de pe aceste piețe. Peter s-a referit la cooperarea și ne mulțumește cooperarea consolidată cu alte autorități de supraveghere, cred că vom îmbunătăți și mai mult eficiența și eficacitatea organizației noastre. Pe baza articolului 29 am participat ca raportori în diferite subgrupuri care au discutat situația legată de la frontiere și punerea în aplicare a legii. Vom pune în continuare uh, la dispoziția autorităților responsabile cu, cu protecția datelor din cadrul uh, Eurodac, de exemplu, cu informațiile necesare. La, pentru sistemul de vize am avut deja un uh, prin schimb de opinii în cadrul Eurodac, un exercițiu excelent. Veți regăsi foarte multe detalii în uh, raport față de colaborarea internațională și aș dori să vă aduc aminte că am reorganizat secretariatul, am angajat 14 noi colegi, dar am lansat un proces strategic de revizuire a procesului de muncă în anul 2011. Și rezultatul acestui proces de revizuire este unul uh, foarte pozitiv. Vă mulțumesc, domnul președinte. Avem o listă scurtă de vorbitori închei, închid această listă pentru a, a putea trece la următorul punct. Și vom începe cu doamna Sofie Intveld. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc Agenției Europene pentru Protecția Datelor, pentru prezentare și pentru munca foarte bună pe care o face. Aș do- au, am două întrebări scurte. Una se referă la impactul avizelor dumneavoastră și recomandărilor dumneavoastră pentru că făcusem în alt context uh, astăzi remarca că biroul dumneavoastră, instituția dumneavoastră a fost creată pentru a pune la dispoziția instituțiilor europene expertiza necesară și eu am impresia că deși Parlamentul European folosește foarte bine avizele dumneavoastră, Comisia și Consiliul le ignoră atunci când, nu, când acestea nu reflectă interesele lor. Și eu mă întreb dacă și dumneavoastră aveți aceeași părere, dacă vă îngrijorează acest lucru și dacă am putea să îmbunătățim situația. Apoi, uh, un al doilea aspect. Ați avut câteva remarci față de directivă, remarci cu care eu sunt de acord. Am uh, cerut, l-am întrebat pe reprezentantul președinției daneze care este situația în Consiliu în acest punct de vedere Inițial uh, mi-a spus că progresele sunt bune, la o a doua întrebare nu a mai fost la fel de sigur. Mie mi se pare că, de fapt, Consiliul nu-și mai dorește o directivă, este mulțumit cu decizia cadru existentă, tocmai datorită motivele pe, motivelor pe care le-ați prezentat dumneavoastră. Și mă întreb cum vom putea merge înainte în acest, uh, vis-a-vis -vis de această directivă și ce intenționează să facă AEPD-ul din acest punct de vedere, pentru că și Cred că situația actuală este una dezechilib- dezechilibrată, mai ales în zona cel de-al treilea pilon. S-au făcut foarte multe uh, propuneri, dar mă întreb cum putem merge înainte dacă nu există prevederi legate de protecția uh, datelor. Doamna Birgit uh, Zipă are cuvântul. Vă mulțumesc. Cred că munca Agenției Europene de Protecție a Datelor nu este ușoară, mai ales ținând seama de diferența structurilor și instituțiilor existente în statele membre. Ar fi bine să avem o privire generală. Și eu doresc să întreb în ce măsură munca Agenției Europene de Protecție a Datelor are influența asupra noi, noului regulament Uh, referitor la protecția datelor. Mi se pare că există un anumit grad de confuzie în statele membre datorită faptului că prevederile din acest uh, regulament nu sunt uh, obligatorii pentru organismele și pentru agențiile europene. Aș dori să știu care a fost motivația pentru acest lucru. V-ați referit și la actele delegate și trebuie să discutăm despre actele delegate pentru că se pune întrebarea următoare. Vom hotărâ un uh, regulament fără a ști uh, care este destinația finală. Um, pentru că nu este clar dacă prin acte delegate se reglementează doar uh, aspecte tehnice. Apoi, Aș dori să mai spun câteva lucruri legate de protecția datelor în caracter personal în Uh, justiție și în poliție, pentru că știm foarte bine care sunt experiența din acest domeniu când uh, vine vorba de uh, transmiterea datelor transfrontaliere. Și apoi un alt punct, dacă ne gândim la viitorul protecției datelor cu caracter personal, se pune întrebarea în ce măsură regulamentul și actele delegate, care reprezintă un element clar, uh, important în protecția datelor, ar trebui să fie reglementate sau ar trebui să rămână de competența statelor membre. Deci ar trebui să influențăm și standardele tehnice sau aspectele organizatorice legate de protecția datelor, pentru că aceste puncte sunt importante pentru vi- Uh, viitorul uh, muncii dumneavoastră. Domnul Albrecht are acum cuvântul, care dumneavoastră este raportor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să felicit și Autoritatea Europeană pentru protecția datelor pentru acest raport calitativ. Aș avea câteva întrebări. În primul rând, vis-a-vis -vis de regulamentul de protecție a datelor uh, și situația cu instituțiile europene care nu sunt acoperite de acest regulament. Uh, noi lucrăm pe marginea acestui dosar și aș dori să știu dacă considerați că este posibil, uh, posibilă includerea acestor instituții în domeniul de aplicare a acestui regulament și apoi vis-a-vis -vis de contactele dumneavoastră cu uh, autoritățile naționale de protecție a datelor. faptul că se pune întrebarea cum am putea uh, transpune valoarea adăugată a impunerii unor standarde europene de protecția datelor unitare în statele membre. Mă întreb dacă aveți anumite idei sau planuri pentru a merge pe acest drum în calitate de Agenție Europeană de Protecție a Datelor pentru că, în mod evident, uh, standarde armonizate reduce cu sine o plus valoare imensă, lucru care se pare că nu este înțeles atât de clar de autoritățile naționale și nu este înțeles de reprezentanții statelor membre. Apoi, un alt punct, directiva de uh, păstrare a datelor. Aș dori să știu dacă în acest moment Există o evaluare a procesului de punere în aplicare, a procesului de revizuire a acestei directive și dacă ați avea anumite remarci vis-a-vis -vis de planurile concrete a Comisiei de Revizuire a acestei directive. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna Romero Lopez, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări Nu știu dacă este de uh, competența dumneavoastră pentru a răspunde la această întrebare. Văd că nu aveți căștile, deci o să aștept puțin. Îmi pare rău, dar va trebui să vorbesc în spaniolă. Mă puteți auzi acum? Dar de propósito del derecho al olvido que está... Așadar, aș avea o întrebare Uh, referitoare la dreptul de a uita anumite date sau a șterge anumite date care au fost colectate. Asemenea, drepturi sunt prevăzute în legislația din anumite state membre, dar în, uh, în Spania au existat plângeri uh, față de o companie care, pe de o parte, ne ușurează viața, pe de altă parte, duce la probleme. Este vorba de Google. se încearcă aducerea în instanță a acestor uh, probleme pentru că uh, Google spune că este nevoie de, o, de un ordin judecătoresc pentru a șterge aceste date. Acest lucru înseamnă că este nevoie de o, un proces destul de îndelungat pentru a șterge datele respective. Și mă întreb dacă viitor, viitoarea, viitoarele instituții europene care se ocupă de protecția datelor nu ar trebui să discute aceste puncte, să facă propuneri în acest sens, pentru că în acest moment rolul dumneavoastră este foarte limitat. Dacă este să vedem care este situația cu agenția care, care se ocupă cu solicitările de azil, aceste solicitări nu sunt centralizate, de exemplu, deci activitatea este una foarte limitată. Deci, nu ar trebui oare să extindem rolul AEPD pe viitor pentru a putea modifica, pentru a putea face propuneri din acest punct de vedere. O a doua întrebare se referă la registrul cu numele pasagerilor. Domnule Hastings, dacă este să vedem datele din propunerea PNR din anexele de la această propunere, uh, date care se referă la viața privată a unui individ, informații pe care companiile aeriene urmează să le pună la dispoziția Statelor Unite ale Americii. Nu este vorba de uh, date sensibile care se referă la viața privată a oamenilor. Vă mulțumesc. Doresc să vă mulțumesc dumneavoastră și colegilor dumneavoastră care sunt activi în acest domeniu. Primul lucru care mă interesează pe mine din punctul de vedere al uh, protecției datelor cu caracter personal este ex, excluderea instituțiilor europene din domeniul de aplicare, uh, agențiile de Parlamentul European, agențiile Europol, Frontex și așa mai departe. Acest lucru cred că reprezintă o problemă din punctul meu de vedere. Excluderea tuturor acestor instituții. S-a spus întotdeauna că exista alte uh, posibilități de a reglementa situația. Pe mine nu mă mulțumește însă această situație. Apoi un alt lucru care mă um, care nu mă mulțumește este uh, faptul că directiva nu este dorită de Consiliu, pe de altă parte Parlamentul uh, își dorește îmbunătățirea acestei uh, directive. Nu știu exact care este uh, situația în acest moment. Cred că este una oricum îngrijorătoare. Apoi, al doilea punct, când a venit vorba de obiect, obiectivele pentru 2012, a spus că veți uh, investi uh, energie în redactarea unor orientări generale pentru instituțiile europene. Aș dori să aflu mai multe lucruri despre aceste linii directoare. Apoi, uh, directiva de um, păstrare a datelor care urmează să fie revizuită și a spus că ați dori să influențați acest proces de revizuire. Un alt punct se referă la negocierile cu țări terțe. Aș dori să știu dacă considerați că există probleme din acest punct de vedere. Vă mulțumesc, domnule Hastings. Știu că au fost uh, puse foarte multe întrebări, dar vă rog să vă limitați la 5 minute pentru a ne ajuta. Yes, I'll be brief and need to select. O să fiu uh, succint și selectiv încercând să răspund principalelor chestiuni. Sarcina agenției cu privire la supraveghere se concentrează pe instituțiile europene și organismele europene. Cât privește consultarea, însă, consecințele sunt mult mai ample pentru că, de multe ori, afectează uh, legislația. Sigur că lucrăm uh, împreună cu colegii de la nivel național deci este o coordonare foarte blândă, ca să spun așa. Impactul asupra uh, opiniei. Deci avem uh, competențe de aplicare pe care, executive pe care le folosim. Dacă vorbim de legislație, situația este diferită. Uh, avem însă o metodologie care ne permite să avem uh, un impact într-o fază timpurie și care este din ce în ce mai eficace. Suntem din ce în ce mai mult consultați de către comisie în uh, faza preliminară, în care comisia ne cere aceste comentarii informale. Prin urmare, asta este uh, iarăși o reacție. Apoi, urmărirea. Iarăși, e un lucru pe care îl facem în mod uh, sistematic și Parlamentul uh, folosește uh, foarte mult contribuția noastră, e adevărat Consiliul mai puțin. Cât privește directiva privind protecția datelor, s-au pus mai multe întrebări și Cred că Consiliul nu prea își dorește prea tare acest uh, lucru, uh, dar uh, pur și simplu refuză să vadă oarecum realitatea. Deci e vorba de decizia cadru din 2008, de care se cramponează și care nu este foarte sustenabilă, foarte durabilă și va trebui să fie înlocuită de un act legislativ mult mai solid, din motivele pe care le-ați menționat. Și apoi suntem în perioada post-tratatul uh, uh, de la Lisabona, deci problema este și la latitudinea dumneavoastră. Puteți uh, influența foarte serios acest lucru. Mulți dintre dumneavoastră au vorbit despre uh, situația instituțiilor europene în cadrul acestei revizuiri. Am gândit întotdeauna că e vorba de o, uh, un proces. Uh, propunerea actuală este, uh, se lucrează pentru a se revizui uh, propunerea respectivă. Noi am arătat că acest lucru poate fi inclus în regulamentul general sau poate să fie o uh, revizuire de sine stătătoare. Oricum, în 2014 2015 vom avea acest nivel uh, superior și pe deplin coerent. Mulțumesc uh, domnule Sipol pentru comentarii și noi gândim la fel în legătură cu actele delegate. Sigur că unele dintre acestea sunt necesare și uh, ne străduim să punem pe picioare niște standarde uh, de colaborare tehnică. Cât privește directiva privind păstrarea datelor, e bine, iată un exemplu de eficiență din partea noastră în a solicita o evaluare solidă. Momentul adevărului a venit și așteptăm cu interes o propunere pentru a evalua acest lucru, pentru că avem nevoie de ceva mai bun decât directiva existentă. Și aici, din nou, dumneavoastră aveți un uh, cuvânt foarte greu de spus. Întrebarea despre Google. Uh, analizăm și urmărim. Sunt tentat să intervin în cauzele aduse în instanță și transmise de instanțele spaniole, dar uh, nu pot să o fac. În viitor acest lucru face parte din cadrul uh, juridic refizuit și ne străduim să organizăm uh, uh, dreptul să facem să, fie, să se confirme acest drept de ca datele personale să fie eliminate. Apoi, în legătură cu registrul uh, PNR, uh, o să aplicăm standardele pe care le aplicăm întotdeauna și care se leagă iarăși de motivele pentru care avem, de fapt, nevoie de un astfel de sistem. Deci asta am uh, ales uh, să vă spun, având în vedere că nu mai avem timp. Și acum, domnul Butarelli, 30 de secunde aveți la dispoziție. Ne cerem scuze colegilor care au intrat acum în sală, suntem în mare întârziere. În plus, uh, față de cauzurile mai dificile, ca să răspund doamnei Invel, mai există și o serie întreagă de probleme legate de regulamentul financiar, notificări, unde avem deja niște rezultate bune sau ne așteptăm. Cât privește îndrumarul pentru 2012, resursele umane reprezintă categoric o chestie esențială. Mai sunt și cele legate de monitorizarea electronică. Cât privește articolul 17 din proiectul de regulament, E eh, bine, noi l-am comentat deja în avizul nostru și cred, am, am solicitat eh, eh, lămuriri. Deci asta e în plus față de ceea ce a spus colegul meu. Mulțumesc foarte mult, domnule Hastings și domnule Butarelli. Încă o dată ne cerem scuze, dar trebuie să mai abordăm și ultimul punct de pe ordinea de zi. Și ne cerem scuze din nou. Ne cerem din nou scuze față de colegii noștri pentru această întârziere în program. Și urăm uh, bun venit domnului Gustafsson. We welcome Mr. Michael Gustafsson and the members. Deci bine ați venit, uh, domnule Michael Gustafsson, cât și colegilor de la, um, din Comisia FAM. Uh, pentru a participa la această sesiune comună, care reprezintă și ultima parte a sesiunii noastre, a ședinței noastre de dimineață. Uh, salutăm de asemenea pe invitata noastră, doamna Miria Vasiliadu, care este coordonatorul european în uh, combaterea traficului cu persoane. Așadar, domnule Gustafson, dacă doriți să spuneți ceva, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, mulțumim și doamnei coordonator pentru că a reușit să ajungă astăzi aici ca să vorbim despre rezultatele pline de succes ale directivei uh, privind uh, combaterea traficului cu persoane. Mulțumim și colegilor din Comisia Libe, colaborăm foarte bine și am colaborat foarte bine pe marginea acestui dosar. Eh, Comisia FAM este foarte interesată de combaterea și prevenirea eh, traficului eh, cu persoane și special cu femei și sperăm ca în viitor să vedem o propunere concretă din partea Comisiei cu privire la combaterea violenței domestice împotriva femeilor. Și, evident, în toate domeniile trebuie să ținem seama de acest lucru. Suntem foarte interesați să vedem ce părere uh, are doamna coordonator. În uh, Suedia avem uh, o legislație foarte bună și pentru că știm că dacă uh, vrem să analizăm toate chestiunile legate de trafic, trebuie să analizez nu numai cererea, ci și oferta. Așa că mă interesează foarte mult să știu ce părere aveți pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte Gustafsson. Și acum Dau cuvântul doamnei Emilia Vasiliadu, care este coordonatorul uh, european privind uh, combaterea traficului cu uh, persoane. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc ambelor comisii ale Parlamentului European și uh, pentru interesul pe care le-ați, l-ați arătat față de acest uh, domeniu. Uh, în momentul în care există voință politică și angajament politic, lucrurile progresează, asta se știe. Și o să vă arăt ce progrese am uh, făcut în ultimele șapte-opt luni, adică din septembrie când am fost ultima oară în fața dumneavoastră și să vă spun ce am făcut încercând să uh, sporim uh, coordonarea și coerența în uh, lucrările noastre. Sigur că ne concentrăm pe strategia adoptată ieri, dar astăzi, de fapt, noi uh, vorbim despre forme actuale, moderne de sclavie. Deci vorbim aici despre unde cele mai fundamentale uh, și mai importante drepturi umane. Ultimele estimări ale Organizației Internaționale a Muncii, chiar de luna asta, care se referă la perioada 2002-2011 și au arătat că victimele muncii forțate, inclusiv exploatării sexuale, este, se situează la 20,9 milioane la nivel mondial, dintre care uh, jumătate sunt copii. Deci cifrele sunt uh, îngrozitoare și aici uh, cifrele privind traficul sunt, sunt uriașe, trafic pentru exploatarea muncii forțate, exploatare sexuală, avorturi ilegale, traficul de organe și toate aceste cifre din păcate, cresc uh, foarte mult. Anul trecut, odată cu intrarea în vigoare a noii directive, s-a creat deci postul pe care îl ocup eu acum și această nouă strategie. Și de atunci cred că am făcut progrese semnificative. Strategia a fost adoptată ieri și se concentrează foarte mult pe victimă și pe drepturile uh, omului, are o perspectivă axată pe, uh, pe gen stabilește cinci zone prioritare pentru a reflecta nevoia de a avea o abordare mai cuprinzătoare. În primul rând e vorba de prevenirea traficului, reducerea cererii. În al doilea rând, identificarea, protecția și ajutarea victimelor. 3. Uh, urmărirea traficanților. 4. Sporirea coordonării și colaborării pentru a spori uh, coordonarea politicilor. Și 5 pentru a spori nivelul de cunoștință și o mai bună uh, reacție și un mai bun uh, răspuns. E vorba de o strategie pe 5 ani care a rezultat în urma unei uh, consultări foarte ample în care am consultat ONG-uri, organizații internaționale, state membre și mai departe. Vreau să vă spun că și victimele au fost consultate prin intermediul furnizorilor de servicii, întrebându-le ce consideră că trebuie să facem. Și în urma acestor consultări s-a arătat că e nevoie să punem la dispoziție în mod clar niște informații ă, cu privire la drepturile victimelor pentru ca statele membre să le folosească și să le distribuie Rezultatul strategiei este că multe servicii și direcții ale Comisiei Europene sunt deja implicate și opt agenții, DEFCOM, uh, Employment, Justice Research, Enterprise and Research, Serviciul de Acțiune Externă al Comisiei, care s-au angajat să furnizeze resurse și uh, să uh, ia măsuri în această perioadă de 5 ani. O să mai sar peste unele lucruri pe care vreau să vă, spun, pentru că nu e timp. Un lucru pe, asupra căreia uh, strategia se concentrează este parteneriatul cu actori privați, cu ONG-uri, cât și cu părți interesate, cel care intră în legătură cu victimele. Ce am propus? Am propus Uh, ceea ce m-au uh, rugat uh, eurodeputații să organizăm o platformă europeană care să funcționeze atât în state membre cât și în anumite țări terțe. <coughs> Anul trecut am, ne-am gândit cum să lucrăm cu sectorul privat. Tot în strategie dorim să stabilim o coaliție europeană de combatere a traficului uh, Uh, cu persoane, prevăzută pentru 2014, apoi în legătură cu strângerea datelor, care e o treabă foarte dificilă. În strategie avem o măsură și în acest uh, sens. Pot să vă spun deja că prima etapă, cea de proiect pilot, a demarat în uh, septembrie 2011 și include date privind Uh, victimele, condamnările, anchetele polițienești, uh, penale, uh, include elemente precum așteptări și mai departe. Și avem unele rezultate preliminare care se regăsesc și în strategie. 70% din victimele înregistrate au fost traficate pentru exploatare sexuală, arată statele membre. Restul pentru muncă forțată, cercetorie forțată, servicii uh, domestice. Numai 12 state membre ne-au furnizat date cu privire la traficul de persoane uh, privind exploatarea sexuală. Și se constată o creștere a acestor cifre. Deci uh, Eurostat uh, și uh, Home Affairs s-au concentrat pe acest domeniu, că ne concentrăm și pe rolul internetului pentru a spori procesul de recrutare aici. Mai am un lucru care s-a mai spus de fapt de multe ori de către membrii din ambele comisii prezente aici, cât privește evaluarea riscurilor puse, pe care le pun organizațiile criminale. Cererea pentru trafic de persoane în scopul exploatării sexuale este abordată în strategie. Avem un studiu amplu în cadrul celui de-al șaptelea program, deci un studiu cu privire la reducerea cererii pentru a înțelege mai bine care sunt cauzele și pentru a face niște recomandări mai bine în 2016. Apoi, dimensiunea sexuală a cererii va fi și ea abordată aici. Sigur, contez pe sprijinul dumneavoastră pentru a pune pe picioare măsurile în acest domeniu, în legătură și cu statele membre. O să mai sar aici niște pagini, dar vreau să vă spun că unul dintre lucrurile pe care am dorit să le facem atât în cadrul strategiei cât și în activitatea mea de un ultimul an și jumătate a fost să nu, să, să nu, ne, să nu creăm o voce uh, paralelă cu uh, drepturile omului și mai departe și să avem o abordare multidisciplinară. Și cred că acest lucru se regăsește în strategie. Se mai regăsește și în faptul că avem acum un uh, serviciu care interserviciu, de fapt, care discută ceea ce facem în cadrul acestui trafic. Vorbim de migrație, dezvoltare, cercetare, toate aceste servicii ale Comisiei care sunt implicate. Poate că sunteți la curent cu faptul că uh, în ultimele luni, cele șapte agenții pe justiție și afaceri interne au anunțat o declarație comună semnată de director, unde își declară angajamentul de a aborda traficul de ființe umane într-o manieră coordonată și coerentă. Aceste șapte agenții care provin din domeniile de justiție și afaceri interne avem puncte de contact cu acestea și uh, încercăm să stabilim uh, acțiuni concrete. Strategia menționează uh, de asemenea această inițiativă. Apoi mai există și directiva din care își provine de fapt strategie și trebuie să ținem cont de acest lucru. Statele membre au mai puțin de un an pentru a transpune directiva și pentru a facilita activitatea statelor membre, Comisia Europeană a alcătuit un grup de contact informal pentru această directivă, astfel încât statele membre să poată formula întrebări și noi facilităm discuțiile aici la Bruxelles pentru o mai bună transpunere a diferitelor articole. Unul dintre aceste articole, care este cheie, se referă la Uh, întărirea uh, mecanismelor de raportare națională uh, și baza de la care pot porni în raportările pentru nivelul european. Dacă mai mi-acordați două minute, mulțumesc. Apoi trebuie să mai subliniez că nu trebuie să uităm nici de dimensiunea externă a acestei activități, e fundamentală și se leagă de abordarea globală în ceea ce privește migrația și mobilitatea. Abordarea traficului de ființe umane este o componentă centrală și integrală din această abordare. Nu voi mai da mai multe detalii aici și vă solicit pentru întrebări dacă este timp. Apoi mai există și un document cu privire la capacitarea dimensiunii externe împotriva traficului de ființe umane și avem o misiune importantă să uh, stabilim până la finele anului uh, țări prioritare clare cu care să ne angajăm în uh, dialoguri. Suntem în, uh, e un proces în derulare și stabilim uh, criteriile în baza cărora vom stabili aceste țărterțe prioritare. În final, sigur că importantă este și finanțarea. Unul dintre elementele pe care le-am făcut este de a cartografia toate finanțările europene pentru a vedea ce direcții generale au finanțat proiecte în ceea ce privește combaterea traficului de ființe umane și ce s-a realizat până acum. Știm că peste 10 servicii ale Comisiei au finanțat astfel de proiecte. Le puteți găsi și pe pagina de web a Comisiei cu detalii, parteneri implicați și fondurile alocate. Dar ce înseamnă de fapt acest lucru? Strategia încearcă să asigure o revizuire detaliată a politicilor pentru a vedea ce am realizat, care a fost impactul și cum anume putem proceda în continuare într-o manieră eficientă din punct de vedere a costurilor care să aibă un impact mai mare. Apoi, uh, vă spuneam că se va mai face și un studiu începând din iulie-august și mai există și cercetare în domeniul securității, tot în cadrul programului, cadrul de cercetare 7, evidențiat și în strategie. Apoi, uh, programul LISEC în cadrul uh, DG Home cu un buget de 5 milioane vom uh, avea programe detaliat pe care le vom organiza în această vară. Am uh, lucrat mult uh, în ceea ce privește pagina de web pentru a ne asigura că aceasta reflectă abordarea cuprinzătoare pe care ne-o propunem. Mulțumesc, doamna Vasiliadu, pentru uh, disponibilitatea de a coopera cu ambele comisii parlamentare Libe și FEM. Mulțumesc că uh, de asemenea în avans și interpreților pentru minutele suplimentare pe care ni le acordă. Și insist și de această dată să vă respectați timpul de vorbire alocat, astfel stabilim un minut pentru a mai putea primi un răspuns și din partea doamnei coordonator. Începem cu doamna Bauer. Mulțumesc foarte mult! Prima întrebare. Când și cum va fi accesibilă strategia dumneavoastră? Ar fi mult mai ușor de discutat aceste lucruri în momentul în care ar fi accesibilă. Acum înțeleg că a fost adoptată doar ieri. Bun. Două întrebări suplimentare. Dacă ați prevăzut o schimbare sau aveți o intenție de a modifica directiva cu privire la permisele temporare de reședință. Am discutat acest lucru pe larg pentru că și în contradictoriu. Și ultima mea întrebare, în pofida faptului că am destule, mă limitez la una, și anume, dacă putem să așteptăm un astfel de raport ca cel publicat uh, acum câteva zile de Departamentul uh, de Stat al Statelor Unite în ceea ce privește traficul de ființe umane și cum uh, considerați uh, faptul că opt uh, state membre se încadrează la PIR și unul un stat membru este pe lista de monitorizare, doamna Head. Mulțumesc uh, foarte mult pentru această activitate extraordinară pe care o desfășurați. Mă bucur mult că ați venit în, la noi astăzi și uh, vă încurajez să vă continuați uh, eforturile de până acum. Și eu aș dori să vă mulțumesc pentru aceste explicații pe tema publicării strategiei europene pentru combaterea traficului de ființe umane. Doamna Bauer a fost raportoare pentru toate actele legislative în domeniul combaterii traficului de ființe umane. Dacă ne uităm la statistici, imaginea pe care ne-ați creionat-o este uh, subliniată și mai mult. Constatăm că din traficul de ființe umane, 60% se referă la exploatarea sexuală, dar apoi mai există și alte domenii, cum ar fi exploatarea pentru muncă, munca în uh, gospodării. Eu cred că se impune să relevăm două aspecte. Strategia se concentrează pe faptul că traficul de ființe umane are și un aspect de gen și uh, e important ca toate măsurile să țină cont de acest lucru pentru a putea fi eficiente. Măsuri pentru combaterea muncii forțate, sigur, și aici trebuie să intervenim. De asemenea, este important ca această strategie să aibă și un caracter preventiv și uh, <clears throat> să vizeze și uh, limitarea uh, cererii. Aici statele membre și, uh, și Comisia nu trebuie să dea înlături uh, în a adopta niște măsuri care poate sunt destul de sensibile. Mă bucur că au fost strânse aceste informații pe care le putem utiliza și uh, în rapoartele noastre cu privire la Uh, traficul de ființe umane. Doamna Argentini. Mulțumesc, domnule președinte. Lista pe care ați amintit-o de posibile forme sau scopuri ale traficului de ființe umane, fie că vorba exploatare sexuală, muncă forțată, um, trafic de organe. La aceasta aș mai adăuga încă una, și anume traficul de persoane pentru răscumpărare. Apar din ce în ce mai multe informații în ceea ce privește traficul de ființe umane în deșertul Sinai din Egipt, care sigur nu se află în Egipt, dar și acolo avem o răspundere. Și din ce în ce mai multe familii de refugiați din Europa sunt vizate din Sinai pentru a-și răscumpăra rudele rămase. S-a se întâmplă acum cu refugiații de acolo, în trecut cu refugiații în alte țări. Au trecut deșertul Sinei în mod voluntar uh, în calea spre Israel. Poate că au fost uh, traficați de la bun început, în orice caz uh, ajung undeva prin lagăre și apoi se cer răscumpărări. E un trafic imens care se petrece acolo și iarăși nu e clar unde ajung organele traficate, care s-ar putea să ajungă în sistemul medical legal din Europa. Doream să adaug însă această idee a traficului uh, în vederea obținerii unei răscumpărări. Vreau de asemenea să mă refer și la rutele uh, pe care le parcurg organele care sunt uh, prelevate uh, plecând din deșertul Sinai. Deci, aujourd'hui, parmi nous, vous... Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc doamnei Vasiliadu și să o felicit pentru lansarea strategiei și am o întrebare cu privire la dimensiunea externă cum uh, colaborează uh, cum colaborați structural cu țările din vecinătate, cu țările terțe și ați vorbit de o listă. Apoi, în cadrul strategiei, cum uh, putem, puteți măsura progresele? Veți elabora niște indicatori specifici și apoi Comisia dorește să stabilească niște obiective fixe, niște indicatori de rezultat pe stat membru și, în fine, vă felicit uh, că insistați pe prevenire. Care sunt acțiunile concrete din partea Uniunii? S-a pus deja întrebarea privind cererea, dar și la nivelul ofertei putem avea și niște campanii de conștientizare la nivelul școlilor pentru a atrage atenția celor mai tineri? Uh, thank you. Doamna Botcourt. Mulțumesc, domnule președinte. O singură observație. Vorbesc că este tema cea mai îngrijorătoare și eu cred că, de fapt, ar fi nevoie de mult mai mult timp uh, pentru a o discuta, dar putem poate face acest lucru altă dată. Permiteți-mi să încep prin a-i uh, spune doamnei Fasiliadu uh, că apreciez această strategie, este necesară, trebuie să abordăm această chestiune a traficului de ființe umane. Mă bucur de asemenea că ați uh, avut în vedere propunerea mea în ceea ce privește o platformă europeană a ONG-urilor, pentru că de multe ori ONG-urile sunt uh, cele care au primele contacte cu victime, așadar este esențial ca și ele să participe. Mă bucură măsurile concrete, în special în ceea ce privește aplicarea legii, Uh, aici trebuie luate măsuri, uh, sunt cruciale, importante. Mă bucur așadar propunerea în această privință. Trei întrebări aș mai avea. Sunt multe propuneri de orientări, linii directoare. Înțeleg de asemenea și poziția pe care o adoptă Comisia Europeană în acest și rolul dumneavoastră ca coordonator. Dar uh, sigur că depindeți și de uh, colaborarea statelor membre. Liniile directoare sunt linii directoare, prea bine, însă nu duc întotdeauna neapărat la acțiune. Cum uh, procedați în această situație? Ce nu regăsesc aici în, în acest raport este faptul că în directivă existau și niște prevederi în ceea ce privește confiscarea banilor din activități de trafic pentru susținerea victimelor. Uh, n-am regăsit nimic în acest sens în strategia dumneavoastră. Cred că s-ar impune și în această privință ceva. Și apoi, Vă mai întreb dacă pe termen scurt mai planificați eventual și o conferință cu statele membre și Parlamentul European, dat fiind faptul că uh, ambele institu- toți, cu toții am contribuit la această directivă. <clears throat> Mulțumesc, doamna Luna Cec. Vă rog. Interpreții ne-au acordat câteva minute suplimentare, dar la un moment dat, când uh, vor pleca, vom rămâne doar cu limba engleză. Voi încerca să fiu foarte succintă. Mulțumesc foarte mult pentru această strategie bună. Implică multe chestiuni pe care ne preocupă pe noi aici la Parlament. Și mă bucur că spuneți lucrurile pe nume. Sclavie, exploatarea muncii, e important că vorbiți în acești termeni clari. Un, uh, o chestiune preocupantă este faptul că ați spus că între 2008 și cum uh, a crescut numărul de femei traficate care fac obiectul traficului de ființe umane. Domnule președinte, am asistat recent la un caz uluitor în justiție, unde o serie de traficanți au fost achitați în condițiile unei argumentiții clare, că au râs în tribunal. A fost ca o lovitură în uh, puternică dată celor care se implică în această direcție. Ce doriți să faceți pentru a îmbunătăți aceste aspecte de aplicare a legii? Și apoi, cum uh, reușiți să convingeți uh, guvernele să uh, facă ceea ce trebuie făcut? Spuneți că aveți puncte de contact, dar e nevoie ca toată lumea să participe. De asemenea, o conferință, așa cum s-a menționat, este o modalitate poate de a spori presiunea. Doamna Corața Bild. I, I also would like to welcome you and support your very important role in the... Da, bine ați venit. Vă spun și eu. Noi am înaintat o întrebare cu solicitarea de răspuns oral din partea Comisiei pentru a cere un sprijin maxim și pentru a cere o atenție deosebită acordată copiilor. Mi s-a spus de curând despre femei care sunt uh, victime ale violenței, care trăiesc în anumite, așa numite adăposturi și care nasc copii nedoriți care le sunt răpiți și uh, vânduți pe piața globală a traficului de ființe umane. Acest lucru s-a întâmplat în Nigeria, dar sunt sigură că nu este singurul uh, caz și aș dori și eventual aș putea să vă dau mai multe informații în acest punct de vedere. Salut uh, prioritățile stabilite în raportul dumneavoastră și sper că veți începe să, exer- să exercitați presiunea asupra statelor membre pentru a pune în aplicare aceste măsuri. Vă mulțumesc, doresc să mulțumesc tuturor și uh, doamnei Vasiliatu pentru eforturile pe care le va face, sunt sigur, pentru a fi cât mai uh, succint în răspunsul pe care ne l va da. Vă mulțumesc. Voi încerca să răspund la toate întrebările și dacă voi răspunde pe scurt, uh, vă rog să înțelegeți că nu încerc să evit aceste răspunsuri. Deci foarte pe scurt acum. Directiva din anul 2004. Avem un raport uh, referitor la punerea în aplicare a acestei directive, raport din anul 2010, care arată că nu toate statele membre folosesc la maxim potențialul uh, existent și before further action is taken. So the issue of conditionality will also be addressed within that sense, uh, to reply to Mrs. Bauer. Uh,